welcome everybody. I'm apologize. Bun venit tuturor. Îmi cer scuze că am întârziat puțin, însă a avut loc o conferință în comisie și acestea întotdeauna cunosc întârzieri. Acum ne aflăm la un al doilea schimb de opinii cu privire la dialogul economic cu domnul Dijsselbloem, președinte al Eurogrup. Acesta a mai fost alături de noi, am avut deja un schimb de opinii cu privire la Cipru, cu dumnealui, iar acum continuăm această discuție. Mâine, Oli Ren va fi invitatul nostru și domnul Mario Draghi. Nu, Rasmussen, da, îmi, cer scuze, spune doamna președinte. Din partea BC, Am spus deja că avem foarte multe întrebări la care ne dorim să obținem un răspuns. De exemplu, de ce situația, situația i s-a permis să se agraveze până, până ce s-a ajuns în momentul în care două mari bănci cipriote au ajuns în situația de colaps, apoi ce s-a învățat de pe urma experienței din Islanda, Spania, Grecia, ce s-ar fi putut face mai bine în Cipru. Apoi, efectul de contagiune care a ajuns în Cipru în în legătură cu cele întâmplate în Grecia. S-a ținut cont de toate acestea. Apoi, summiturile din 9-16 martie, care au ajuns la concluzii. Cum au fost pregătite aceste reuniuni și de către cine? Și apoi ne mai interesează cine se afla în sală și câți, mai, și mai ales câți, re, câți reprezentanți din partea femei erau acolo. Apoi, cum au fost implicate autoritățile rusești în tot acest proces? Dacă autoritățile cipriote au oferit toate informațiile de care, de care era nevoie pe timpul crizei, dacă a existat vreo listă de criterii care au fost cerute și dacă toate acestea existau, care au fost răspunsurile la acestea. Apoi, Banca Centrală Națională și-a asumat rolul pe care care trebuia să-l joace, care a fost rolul troicăi în ceea ce privește situația băncilor cipriote și cum ne putem asigura că s-a făcut ce era mai bine pentru cetățenii din Cipru. Apoi, cum a funcționat uh, ajuta, uh, ajutarea, ajutorul de urgență în cazul cipriot. Apoi, care a fost impactul măsurilor luate pentru băncile din Cipru asupra celorlalte bănci din Uniunea Europeană? Apoi, nu există încă o autoritate de rezoluție comună, care sunt problemele care revin din acestea. Cred că știm acum cine a propus aceste, aceste noi proceduri, dar apoi am vrea să știm cine s-a opus, de exemplu, taxei pentru micii depozitori. Apoi, de ce această taxă pe uh, pe bunăstare s-a aplicat doar marilor depozitori. Apoi, controlele de capital din Cipru care sunt puse în aplicare și dacă acestea se aliniază sau nu cu regulamentele care există la nivel european. Apoi a existat o egalitate între cetățenii, din, cetățenii și statele membre pe parcursul diferitelor procese de bailout. Știu că nu puteți să răspundeți la toate aceste întrebări dintr-o dată și tocmai de aceea v-am mai invitat încă o dată alături de noi și vom mai avea și reuniuni cu Troica mai târziu. Vă voi da cuvântul să faceți niște comentarii și apoi veți primi întrebări din partea grupurilor politice. Numele celor care vor pune întrebări au fost deja trimise în avans și au cam 5 minute la dispoziție pentru o întrebare. Cei care vin din alte comisii, degeaba îmi veți tot face semn pentru că avem deja o ordine prestabilită. Acest lucru s-a făcut împreună cu coordonatorii, ca de obicei. Aceasta este procedura. Cam acestea sunt lucrurile pe care am dorit să le înțelegem noi acum în ceea ce privește Eurogrupul și Troica și ce fac acestea pentru, în beneficiul cetățenilor europeni. Și acum vă dau cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte, stimați membri. Mă bucur că mă reîntorc atât de repede alături de dumneavoastră. Aș dori să fac niște declarații de introducere în care sper că voi da răspuns la o parte de, de, din întrebările pe care mi le-ați adresat, doamnă președinte, iar apoi voi încerca să răspund la ceea ce a rămas. De când ne-am întâlnit ultima oară, programul de ajustare macroeconomică din Cipru a fost finalizat cu succes. Sunt conștient de faptul că acesta a fost un subiect foarte important pentru dumneavoastră. De aceea mă bucur foarte mult că pot să vă prezint ceea ce cred eu că e soluția cea mai bună pentru Cipru și pentru Uniunea Europeană. Înainte să evaluăm acest program de macroajustare din Cipru, e important să ținem cont de circumstanțele excepționale din Cipru, care au dus până la urmă la cererea Ciprului de ajutor. Înainte de criză, sectorul financiar din Cipru a crescut într-un mod care nu era sustenabil și era foarte disproporționat dacă e să-l comparăm cu PIB-ul din Cipru. Așa că țara s-a aflat într-o situație financiară foarte vulnerabilă, care ne arată și mai mult cât de dezechilibrată era economia cipriotă. Într-un final, două dintre cele mai mari bănci cipriote au intrat în criză din cauza că își asumaseră excesiv riscuri. Costul mare de, de recapitalizare al acestora a dus la faptul că guvernul cipriot a cerut asistența celorlalte state membre. Măsuri specifice de țară au fost propuse astfel încât să se soluționeze situația în care se afla Cipru. Acestea trebuiau să fie o soluție pe termen lung, astfel încât Cipru să cunoască din nou o creștere economică și să uh, se adreseze riscul sistemic din zona euro. O peticire a distorsiunilor și dezechilibrelor din Cipru nu ar fi fost în interesul nimănui și mai ales nu ar fi fost în interesul ciprioților. Noul guvern cipriot care, după alegerile din februarie, a înțeles foarte bine acest aspect. După câteva săptămâni de negocieri intensive, am reușit să ajungem la un acord cu cele mai importante elemente pentru programul de ajustare macro- macroeconomică din martie. Programul își dorea ca economia din Cipru să ajungă într-o situație mai sustenabilă și asta cât de echitabil posibil. Când ne-am întâlnit ultima oară, v-am spus că îmi doream să ajungem la o soluție și mai echitabilă față de ceea ce apărea în pachetul care a fost respins la început de guvernul cipriot. Și acest lucru am reușit să-l facem între timp. De aceea aș sublinia anumite elemente din programul de ajustare va exista o reducere a dimensiunii și o restructurare a sectorului financiar, astfel încât acesta să fie din nou viabil. Apoi, vor fi garantate toate depozitele de sub 100.000 de euro, în timp ce uh, con contribuțiile marilor depoz depozitori, depozanți vor fi mai mari. Două costul uh, intrării în criză a celor două mari bănci, bănci, bănci cipriote vor fi suportate de investitorii care au luat și-au asumat prea multe riscuri. Apoi s-a finalizat acum și o evaluare a implementării cadrului de luptă împotriva spălării de bani. Troica va raporta rezultatele cândva mai târziu. Autoritățile cipriote își doresc să își crească eforturile în ceea ce privește fiscal... consolidarea fiscală, reformele structurale, astfel încât să se ajungă la competitivitate și creștere. Va exista o creștere a impozitării veniturilor obținute din dobânzi și de asemenea se va introduce o taxă pe venitul statutar corporatist. Foarte multe măsuri sunt deja în funcțiune, cum ar fi rezoluția băncilor, restructurarea și măsuri de recapitalizare. Pe baza acestor uh, elemente, Ciprul va primi un ajutor de până la 10 miliarde de euro, 9 miliarde din partea, fondului, din partea mecanismului de stabilitate european, iar celelalte 9 milioane din partea femeii, uh, celălalt miliard din partea femeii. Toate acestea vor ajuta Ciprul astfel încât să depășească situația de acum. Prima plată ar trebui să aibă loc în această lună din partea uh, partea care vine din partea fondului mecanismului european de supraveghere. Împrumuturile sunt acum la un nivel astfel încât Ciprul va putea să le plătească. Criza din Cipru ne arată cât de important este să continuăm cu Uniunea Bancară, pentru că astfel super, supravegherea bancară va fi consolidată și, de asemenea, vor, vor exista niște instrumente de rezolvare a, cri, a crizelor. O implementare rapidă a regulilor asupra cărora s-a convenit e esențială. Cerințele de capital vor face astfel încât uh, sectorul financiar european să fie mai bine pregătit să facă față riscurilor și să absorbă șocurile. Mecanismul unic de supraveghere este cel care va face ca toate băncile din zona euro să se, apre, să se afle sub supravegherea Băncii Centrale Europene. De câte ori va exista o problemă, cum s-a întâmplat în cazul Laiki sau Bank of Cyprus, atunci alarma va fi deja dată și se, va, se vor lua acțiuni imediate, astfel încât ce mai rău să poată să fie evitat. Acum trebuie să ne concentrăm atenția asupra rezoluțiilor bancare. Ca acest lucru să fie eficient și echitabil, trebuie să ne asigurăm că cei care au profitat din riscurile luate de bănci sunt cei care și plătesc costurile. E nevoie de o ierarhie foarte bună și de un altfel de sistem bancar pe viitor. Atât Consiliul cât și Parlamentul European lucrează acum asupra directivei de recuperare și rezoluție și asupra schemei de garantare a depozitelor. Cred că vor începe discuțiile pe aceste subiecte în al doilea semestru. Apoi, se va mai, va mai exista o propunere pentru un mecanism unic de rezoluție și asta până în iunie. Aceste inițiative trebuie să ne ajute să minimalizăm riscul de contagiune. Trebuie să ne asigurăm că există o stabilitate pe termen lung a sectorului nostru financiar, pentru că e o precondiție pentru creștere și pentru ocupare. Programul macroeconomic îi oferă o șansă Ciprului de a-și repune pe picioare economia. Cred de asemenea cu tărie că trebuie să profităm de acest moment, astfel încât să ne îmbunătățim supravegherea și mecanismele de rezoluție, astfel încât să tăiem de la rădăcină riscurile sistemice. Și acum voi trece la niște răspunsuri mai detaliate despre cum s-au întâmplat toate acestea. Prima întrebare a fost următoarea. De ce s-a permis agravarea situației astfel încât la sfârșit două bănci au intrat în criză? Cred că sunteți conștienți de faptul că aceste două bănci aveau deja probleme foarte mari când am început noi negocierile cu guvernul, cu noul guvern. negocierile cu fostul guvern nu aduseseră niciun fel de soluții până în acel punct. Faptul că a trebuit să ne ocupăm de aceste bănci a fost până la urmă inevitabil și voi răspunde și la întrebarea dumneavoastră legată de filialele grecești ale băncilor cipriote. Și aici ne-a luat mult timp. Trebuia să ne asigurăm de faptul că atunci când luăm o decizie sau ajungem la un rezultat final în ceea ce privește problema cipriotă, trebuia să ne asigurăm că toată lumea e pregătită să acționeze și să salveze aceste bănci în Grecia. Și acest lucru ne-a luat mult timp. Așa că din februarie, de când a intrat în funcție noul guvern, am uh, depus eforturi foarte mari să ajungem la un rezultat care să răspundă problemelor acolo unde se concentrau acestea și anume în cele două bănci foarte mari. Și am reușit până la urmă să contracarăm orice fel de efecte asupra băncilor, filialelor grecești. Ați întrebat și de efectul de contagiune din Grecia în Cipru, care avusese loc mai timpuriu. Da, într-adevăr, a existat un asemenea efect, însă acesta a fost în același timp și o consecință a faptului că băncile cipriote căutau profituri foarte mari, astfel încât au investit foarte mult în um, obligațiuni grecești și împrumuturi grecești. E un risc pe care ele și l-au asumat iar consecințele s-au resimțit asupra acestor două bănci. Ați întrebat despre implicarea rus, rușilor. Au existat discuții pe parcursul întregului proces cu autoritățile rusești. Rușii au spus că sunt pregătiți să examineze împrumutul. De fapt, să mă întorc la prima dumneavoastră întrebare. De ce a durat așa de mult? Totul a început în programul nostru în anul 2011. De ce nu am început să discutăm de atunci de un memorandum și un program? Acest lucru s-a întâmplat pentru că ciprioții aveau o înțelegere cu rușii în ceea ce privește împrumuturile, așa că a fost nevoie de mai mult timp. Împrumutul de 2,5 miliarde pe care l-au primit le-a permis să își mai ia un răgaz și să amâne intrarea într-un program. Dar acest fapt a, venit, a devenit inevitabil în 2012. Rușii au spus următoarele voi europenii trebuie să stabiliți un program, un memorandum și apoi vedem noi ce trebuie să facem. Din fericire acum ne aflăm în acest punct, s-a ajuns la un acord între guvernul cipriot și cel rusesc, astfel încât să se amâne plătirea acestui împrumut, cred că cu 2 ani, și o reducere a ratei cu de 2 până la 2,5%. ați avut o întrebare în legătură cu informațiile oferite de ciprioți, dacă aceste informații au fost bune pe parcursul procesului. Din câte știu eu, informațiile de la guvernul cipriot și de la Banca Centrală au fost adecvate. Am avut probleme pe timpul procesului în a primi informațiile corecte în ceea ce privește băncile, a fost nevoie de timp până am putut să avem o privire de ansamblu în ceea ce privește structura băncilor și și, balanțele lor comerciale. Cât despre funcționarea băncii centrale de acolo, probabil puteți să adresați această întrebare bc ului Care a fost rolul Troicăi în ceea ce privește băncile? Cred că vă referiți din nou la filialele grecești ale băncilor cipriote. A avut loc o negociere între ciprioți și greci. Guvernul grecesc și cel cipriot s-au întâlnit și mă întreb, m-ați întrebat dacă le-a convenit rezultatul, ei bine, trebuie să îi întrebați pe ei. Cred că cel mai important e faptul că aceste bănci au fost uh, îngrădite, nu a existat un efect de contagiune în sistemul bancar grecesc. Ar fi fost un risc foarte mare, dar a fost evitat efectele asupra altor state și asupra altor bănci. În martie, când am ajuns prima oară la un rezultat, au existat foarte multe îngrijorări în ceea ce privește efectele care vor fi resimțite în sectorul financiar din zona euro, dacă oamenii își vor retrage depozitele de la bănci și așa mai departe. Privind situația acum, după câteva luni, putem spune că efectele directe au fost foarte limitate, dacă acestea au existat. Desigur, mai există o nesiguranță care exista, dar a devenit implicită sau ex- explicită după ce s-a ajuns la o înțelegere cipriotă, și anume cum va cum va arăta sectorul bancar în Europa în viitor. Ne ocupam deja de acest fapt pentru că aveam deja directiva privind uh, rezoluția și redresarea și sperăm să avem un răspuns prin iunie, în această vară. Eu sper să finalizăm întreaga chestiune în iunie. Așa cum știți, acest punct se va afla și pe agenda ECOFIN. Există această incertitudine și pentru depozitari și pentru investitori și trebuie să ne ocupăm cât mai repede de ea. Și asta finalizând cât mai repede directiva de redresare și um, Nu pot să fac alte comentarii din partea colegilor mei. Eu sunt președintele Eurogrup. Și cum v-am spus și înainte, dacă căutați un țap ispășitor, da, pot să fiu el acesta, dar nu pot să vorbesc în numele altor colegi și să spun ce a spus fiecare dintre colegii mei. Dacă doriți să știți acest lucru, trebuie să îi invitați și pe ei. Ce aspecte din înțelegerea cipriotă vor fi puse în aplicare și în alte state membre? Abordarea cipriotă, mai ales în ceea ce privește sistemul bancar, a fost una specifică. Uh, sectorul financiar era foarte, foarte mare în comparație cu PIB-ul și, de asemenea, existau diferite caracteristici ale acestui sector în Cipru fluxul banilor, chestiuni ce țin de spălarea de bani, riscurile care au fost luate de marile bănci și așa mai departe. Au fost mai multe exemple, așa cum am spus, nu doar Cipru, ci și alte exemple în zona euro de diferite tipuri de salvare. Acest lucru ne arată că fiecare situație este diferită și fiecare are nevoie de o abordare specifică, depinzând de situație, situația băncii, tipul de bancă și așa mai departe. Cât timp rezoluția e o responsabilitate națională, ține cont și de faptul dacă statul membru respectiv se poate ocupa de banca în cauză, el însuși. Așa cum am spus, avem nevoie cât mai repede de această directivă care ne oferă o ierarhie clară a instrumentelor pe care le putem folosi. Toate seturile de instrumente sunt foarte importante și e nevoie de ele înainte ca BCE să poată să înceapă munca de supraveghere. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în prima jumătate a anului viitor. Primul lucru pe care, de care se va ocupa BCE va fi de o evaluare a calității băncilor, Înainte să existe rezultatul acestei revizuiri, e nevoie de niște instrumente care să fie pregătite, să facă față problemelor care vor apărea. Aceasta e abordarea pe care trebuie să o avem și trebuie să muncim cât de repede e posibil. Nu am reușit să-mi notez toate întrebările, dar ați mai avut o întrebare legată de restricțiile de capital. Serviciile juridice ale Comisiei ne-au spus ce s-a făcut în acest sens în Cipru și că ceea ce s-a făcut se încadrează cu cadrul juridic al tratatelor și al pieței interne. Acestea fiind spuse, guvernul cipriot este acum responsabil, în contact cu BCE și cu Banca Centrală Europeană, să ridice aceste restricții cât de repede posibil, dar într-un mod gradual. Și exact acest lucru îl fac acum, iar pe parcursul procesului sunt supravegheați de aproape. Mulțumim! shot at answering. Uh, Mulțumesc că ați încercat deja să răspundeți la o parte din întrebările pe care vi le-am adresat. Acum îi dau cuvântul lui Jean-Paul Gozes din partea PPE. Primul set de întrebări. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnule președinte al Eurogrup, la această a doua întâlnire cu noi. Permiteți-mi să nu mă situez pe același punct de plecare ca dumneavoastră. Ascultându-vă, dau seama că totul era previzibil, totul era explicabil, soluțiile uh, erau la îndemână, totul e minunat și nu există pagube colaterale. Uh, cred că dumneavoastră și cu mine nu vorbim cu aceiași cetățeni, pentru că după ce s-a întâmplat în Cipru și Grecia, de ori de câte ori mă întâlnesc cu cetățeni și vă asigur că mă întâlnesc cu foarte mulți cetățeni fie aici, fie în teritoriu și toți mă întreabă același lucru referitor la Cipru. Așadar, aș dori să știu dacă sunteți conștient, dumneavoastră și colegii dumneavoastră, de fiascoul pe care l-a reprezentat modalitatea de a aborda această problemă, dacă sunteți conștient de pagubele colaterale, de faptul că ați distrus imaginea Uniunii Europene când era vorba de acțiune interguvernamentală, pentru că cetățenii noștri nu văd diferența. Li se vorbește despre Europa și nu înțeleg nivelul comunitar și nivelul interguvernamental care a fost în cauză. Tot mai puțini oameni au încredere în Europa și pentru cei ca dumneavoastră și ca mine care au încredere în Europa și care își doresc această Europa, situația devine dintre cele mai dificile. Extremiștii câștigă teren în țara dumneavoastră ca și în țara mea și ne e foarte greu să le explicăm că putem face și altceva decât discursuri frumoase care repetă mereu același lucruri. Fie că e vorba de consiliu, consiliu sau comisie, eu îi admir pe cei care scriu discursuri, pentru că reușesc cu aceleași cuvinte să alcătuie discursuri diferite, dar fără nicio idee nouă. Iată de unde întrebarea mea. Cum, în mod serios, împreună cu colegii dumneavoastră, vă gândiți să indemnizați și folosesc deliberat acest lucru, indemnizați pagubele colaterale, fără să ne spune că e nevoie de o directivă, etc., etc. Cetățenii văd măsuri de austeritate. Ehm, eu constat cu satisfacție că nu există astfel de măsuri în țara mea, în Franța, dar, pe scurt, Europa este foarte prost văzută. Declarații răsunătoare fac guvernele, dar cum vor reuși ele să recâștige încrederea cetățenilor anul viitor, pentru că decepția va fi uriașă uh, în percepția pe care cetățenii o au despre Europa în momentul alegerilor. Vă mulțumesc! Uh, thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Gozes. Cred că întrebarea dumneavoastră este mult mai vastă decât cazul Ciprului. E vorba de încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană și instituțiile sale, în felul în care abordăm crizele, uh, și cum încercăm să regenerăm creșterea economică. E mult mai mult decât cazul Ciprului. Dar concluzia mea, urmare a situației din Cipru, e următoarea. Trebuie să explicăm mai bine cât de complexă e situația și care au fost posibilitățile la dispoziție. A existat o povară uriașă de purtat și doar puține opțiuni asupra cui va purta în spinare această povară. Nu ar fi existat uh, un viitor pentru Cipru dacă plasam totul pe umerii guvernului cipriot. Apoi, dacă puneam povara integral pe umerii mecanismului de stabilitate, iarăși lucrurile nu ar fi fost sustenabile. Unii au considerat totuși că e preferabil să această povară să fie purtată de toate depozitele din Cipru. Rezultatul a fost că oamenii au fost foarte reticenți la efectele pe care le uh, vor avea asupra sistemului de garantare a depozitelor. Așa încât, în cele din urmă, povara a fost pusă în cărca acelor investitori și asupra depozitelor neasigurate din cele două bănci cu riscul cel mai mare. Cea de-a doua concluzia mea este că trebuie să încercăm să ieșim din situația de criză, pentru că în fiecare țară ne confruntăm cu un alt tip de problemă structurală. Ori acesta explodează în, foarte târziu, foarte tardiv. Însă modul de abordare structurală al problemelor structurale este acela de a accelera procesul de uniune bancară, pentru că în acest, sens, în acest fel ne vom uh, adresa exact problemelor structurale, ne vom consolida băncile și nu așteptăm ca situația să explodeze. Dacă am fi avut o uniune bancară cu 5 ani în urmă, cred că situația din Cipru și cele două bănci cipriote în cauză, nu s-ar fi aflat azi în situația în care se află. Și cu cât mai repede obținem un mecanism de supraveghere, un sistem de instrumente de rezoluție și, în fine, un sistem unic de garantare a depozitelor în întreaga Europa, atunci realmente vom recâștiga încrederea în bănci. Da, există o lipsă de încredere în bănci. A fost cauzată de situația în Cipru? Nu. Oamenii sunt preocupați de băncile lor și asta nu e doar din cauza ceea ce s-a întâmplat în Cipru, ci de problemele structurale în sectorul bancar și astfel trebuie să le abordăm. Jean-Paul. Am pus întrebarea în termen general, dar vorbind de Uniunea Bancară, doresc să vă reamintesc doar că acest Parlament a propus în ianuarie 2010 să realizeze Uniunea Bancară așa cum se face astăzi. Statele membre nu au vrut acest lucru. Am vorbit mai înainte de nivelul interguvernamental, tocmai de aceasta. Nu doar băncile preocupă cetățenii, în plus de toate. That's a comment, not a question. Președinta, acesta a fost un comentariu, nu o întrebare, dar e clar că Parlamentul a avut inițiativa de la bun început. Leonardo Dominici, următoarea întrebare. Thank you, Madam Chair. Signor Ministro, eu cred... Mulțumesc. Pentru mine, problema fundamentală e următoarea. Ce face Europa și special zona euro pentru a reconstrui în mod concret economia cipriotă? datele, previziunile pe care le cunoașteți sunt catastrofale și pun în pericol uh, întreaga țară. Mi se pare că noi ne băgăm nasul în probleme tehnice și pierdem din vedere situația materială concretă a oamenilor din Cipru. Bună oară, măsurile de relansare economică și așa mai departe. Nu există propuneri de inițiativă, există o carență de astfel de inițiative, inclusiv în Cipru. Iată de ce mi-aș concentra intervenția pe un aspect pe care l-ați evocat și dumneavoastră la finele introducerii. E vorba de controlul fluxurilor de capital în zona euro. Am spus că odată cu situația din Cipru s-a spart un tabu introducând uh, această supraveghere a fluxurilor de capital. E o adaptare flexibilă ale articolului 63-65 al tratatelor. Fapt e că am trecut de la o situație în care negam practic existența fluxurilor de capital la o situație în care, în caz de urgență, am aplicat măsuri extreme și foarte dificile. Eu cred că ar trebui puse la punct mecanisme și instrumente de intervenție care să fie ex ante, care să fie preventive și să fie comune și în niciun caz ex post și unilaterale atunci când bomba deja a explodat. Există într-adevăr situații specifice, dar trebuie să existe și strategii generale. Prin urmare, există o astfel de reflecție în sânul Eurogrup asupra posibilității de a introduce niște instrumente utile care să corecteze distorsiunile și problemele existente în ce privește transferurile transfrontaliere de capital, accelerând și favorizând buna funcționare a pieței unice? Bună oară! Am putea distinge între Mm, fluxurile de capital de natură diferită. Bună oară, fonduri speculative pe de o parte, investiții în bunuri și servicii pe de altă parte. În alte sectoare există deja uh, instrumente cum este Target 2. Cineva a vorbit și de Target 3, care vizează economia reală, dar acestea ar putea fi utile și într-un astfel de caz. Astfel am putea flexibiliza legătura între economia reală și sectorul financiar. Nu este adevărat că piețele uh, fac întotdeauna ce e bine, ce e mai bine, iar că um, capitalurile ar ști întotdeauna încotro să se îndrepte. Uneori capitalurile ajung acolo unde nu trebuie, iar după situația din Cipru a venit momentul să abordăm această problemă în mod foarte serios în zona euro. Um, well, this is a, a difficult question. Întrebarea dumneavoastră e dificilă, pentru că majoritatea temelor pe care le evocați ar trebui să fie pe agenda ECOFIN și nu Eurogrup. E vorba de piețele de capital, care țin desigur și de Uniunea Bancară, dar nu sunt sigur încotro vă îndreptați. Restricțiile de capital sunt un element uh, nefericit și o piedică uh, pentru libera circulație a capitalurilor și piața liberă. În cazul Ciprului, într-adevăr, acest lucru a fost inevitabil. Încrederea în sistemul bancar din Cipru după criză a dispărut și asta fără restricții de capital. Efectele Uh, celor două bănci s-ar fi uh, extins și la celelalte bănci. În ce privește reconstrucția economiei cipriote, sunt întru totul de acord. Aceasta trebuie să fie o prima prioritate a guvernului cipriot, dar ar trebui să, să primească ajutor din partea Uniunii Europene. Iar Comisia a spus deja că vor face tot ce le stă în putință pentru a pune la dispoziție fonduri ca să ajute Uh, Ciprul pentru a-și reconstrui economia. Există două perspective. Una, restructurarea sectorului financiar ar trebui făcută gradual, spun unii. Personal, eu cred că acest lucru ar fi îngreunat încă și mai mult lucrurile și ar fi durat mult mai mult pentru ca țara să, să se repereze Acum, într-adevăr, măsurile sunt foarte dure pentru cele două bănci, dar acest lucru permite economiei cipriote să-și revină mult mai repede. E o măsură care taie în carne vie, dar asta va permite uh, țării uh, să se redreseze. În ce privește piețele de capital, e o temă pe care nu uh, aș dori să o uh, preiau acum în calitatea mea de președinte al Eurogrup. Doamna președinte, trecem la Silvii Gular din partea ALDE. Bună ziua, domnule ministru, mulțumesc că sunteți aici. Există un lucru pe care îl apreciez la dumneavoastră, în atitudinea dumneavoastră, sunteți foarte curajos uh, și uh, mă bucur să constat acest lucru, dar mă întreb dacă nu mergeți cumva prea departe. Dacă într-adevăr vă puteți asuma uh, greșelile celor care v-au precedat sau persoane care dețin puterea în alte țări. Discursul dumneavoastră, și sunteți aici alături de niște pro-europeni și dorim să vă susținem, dar discursul dumneavoastră ne convinge, cum a spus și Jean-Paul Gozes, că există ceva care chiar nu merge în, în guvernanța zonei euro. Ni se spune că circunstanțele sunt excepționale, dar tratatele acordă miniștrilor de economie și finanțe responsabilitatea de supraveghere reciprocă. Dacă este o situație excepțională în Cipru, e pentru că Eurogrupul nu și-a făcut treaba cum trebuie. Și asta se întâmpla înainte ca dumneavoastră să fiți acolo, nu vă acuz în mod direct, dar am ajuns într-o situație care nu a apărut peste noapte. În al doilea rând, refuzați să răspundeți și înțelegem acest lucru, dar Jean-Paul Gozes are dreptate. Nimeni nu vă va mai crede la niciun moment. În ce privește raporturile de forță în Eurogrup, Tratatele spun foarte clar, guvernele gestionează împreună aspectele economice, financiare ale monedei unice. Dar dacă nu știm care e poziția unora și altora, dacă nu există nicio dezbatere democratică, de ce doriți ca cetățenii să mai creadă în Europa și în euro mai ales? Și am o întrebare. Dacă nu ne gândim la trecut, ce faceți acum, astăzi? Care este uh, ordinea dumneavoastră de zi pentru a evita un alt Cipru în viitor? cum faceți să scăpați de această fragmentare a ratei de îndatorare în statele din zona euro? nu prea se știe dacă ce decide Consiliul e acceptat și de celelalte instituții. Dacă vă asumați toată responsabilitatea, trebuie să-i faceți pe colegii noastre să tacă, pentru că e clar că dumneavoastră vorbiți de fiecare dată. Dar, repet, ce faceți acum pentru a avea drept prioritate nu uh, o reală uniune monetară și așa mai departe. Deci nu vorbe goale, ci vrem să știm dacă mâine uh, vom avea și un alt mecanism de gestionare decât acest cartel al guvernelor care refuză să-și asume responsabilitatea și deciziile în fața cetățenilor europeni și, repet, nu vă acuz personal. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gulad, pentru întrebările dumneavoastră. Cred că stă în firea Eurogrupului. E un grup interguvernamental de miniștri care, asemenea mie, sunt dispuși să vină aici, în Parlamentul European, și să vă răspundă la întrebările dumneavoastră. Hotările finale însă sunt luate în cele din urmă în parlamentele naționale. Cel puțin acest lucru e aplicabil pentru parlamentul meu național. Eu uh, consult și informez parlamentul uh, național din țara mea de două ori pe lună. Și cred că același lucru e valabil și pentru mulți alți miniștri din Eurogrup. Dacă doriți să schimbați acest lucru, nu puteți face această schimbare în această după-amiază. Cred însă că e responsabilitatea mea să mă adresez nu doar Parlamentului, ci și oamenilor care doresc să știe cum abordăm problemele de natură structurală. Există motive de speranță, pot crede în cele, că în cele din urmă zona euro va supraviețui și va ieși mai puternică? Da. Răspunsul meu e da. Eu sunt un optimist. Poate că cineva lângă dumneavoastră spune că nu, dar eu sunt un optimist și cred că Europa poate face față acestor probleme. Creăm cadre care să vină în întâmpinarea acestor probleme și cooperăm cu Comisia acolo unde e vorba de reforme structurale necesare în toate statele membre reforme care în cele din urmă vor îmbunătăți competitivitatea zonei euro și Uniunii Europene o problemă de natură sistemică cu care ne confruntăm la ora actuală se află în sectorul bancar. Mă întrebați ce fac? Acord prioritate maximă acelor probleme, pentru că acele probleme reprezintă o amenințare maximă pentru locurile de muncă, pentru IMM-urile din Europa care doresc să facă investiții, care cred că există noi șanse și care însă la ora actuală nu pot beneficia de împrumuturile de care au nevoie. M-ați întrebat așadar ce fac acord atenție maximă acelor puncte care vor crea noi șanse pentru IMM-urile din toate țările europene și care vor crea șanse și posibilități de creștere economică. Am să mă opresc aici, văd că nu sunteți mulțumită cu răspunsul meu. Da, vreau să fac o observație. Wow. I know one thing that all of us, I mean, this is a joint responsibility. We have to take a da, e o răspundere comună. Trebuie să vegem la bunăstarea cetățenilor din toate țările noastre. Și dacă nu suntem convinși de această misiune, nu vom uh, ajunge să-i convingem pe cetățeni de faptul că la Bruxelles se iau măsurile necesare pentru a consolida Uniunea Economică și Monetară. Mai avem multe de făcut? Da, într-adevăr. Uh, înaintăm mai nevoios? Da, în Europa înaintăm mai nevoios, dar așa facem lucrurile. Dacă nu credeți acest lucru, nu știu cum puteți să-i convingeți pe alegătorii din Europa. Nu, nu îi convingeți dumneavoastră cu politica dumneavoastră. Tocmai asta e problema. Da, dezbaterea se încinge, spune doamna președinte, e întotdeauna interesant. Continuăm, avem uh, reprezentantul ECR. Da, uh, domnul Epnic, um, am o scurză întrebare, am să o pun în olandeză. pentru că grupul belgian și grupul meu uh, sprijină această limbă. Da, uh, Silvi, deja ai luat cuvântul, e rândul meu acum. Tocmai vorbeați de consolidarea fiscală din Cipru și de cât de mult e nevoie de această consolidare. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Întrebarea e însă cât de credibilă va fi această consolidare fiscală. Ieri, uh, ministrul francez de finanțe, domnul Moscovici, a făcut o declarație care spunea că asistăm la finele austerității. S-a terminat cu austeritatea. Care e reacția dumneavoastră la această afirmație? Aveți patru minute și jumătate pentru a ne spune ce părere aveți despre declarația domnului Moscovici. Voi răspunde în engleză, spune domnul Dijsselbloem. Cred că strategia Eurogrupului include trei elemente, cel puțin nu doar austeritate. Aș spune în primul rând consolidare fiscale, fiscală. Consolidăm înspre echilibrarea bugetelor și încercăm să facem acest lucru într-o manieră posibilă în cadrul contextului economic. În al doilea rând, trebuie să punem în aplicare cu toții reforme structurale pentru a face ca țările noastre și Uniunea Europeană în cele din urmă să fie mai competitivă și, în al treilea rând, prioritatea noastră trebuie să abordăm sistemul financiar, care mai degrabă este un risc decât o activă pentru economia noastră la ora actuală. Strategia nu a fost, prin urmare, doar austeritate, a fost o uh, triplă strategie și cred că toate țările uh, vor trebui, toate țările cu care colaborăm vor trebui să se axeze pe aceste trei dimensiuni. Dirk, doreai să revii? Da, Poate că aș uh, putea răspunde spunând că există o deosebire foarte clară între Franța și Germania în ceea ce privește acest punct. Domnul Moscovici spunea că s-a terminat cu austeritatea și mi se pare ciudat că în cazul Franței nici măcar n-au început cu austeritatea. Franța nu mai are de mult un buget echilibrat și din partea Germaniei se aude foarte clar că uh, Franței îi mai rămâne un an la dispoziție pentru a-și îndeplini angajamentele. Cum credeți așadar că veți convinge Franța și Germania să se pună de acord? Cred că la ora actuală e mai înțelept să așteptăm uh, propunerile pe care le va înainta Oliren uh, în această lună, propuneri pe care le vom discuta în cadrul Eurogrupului în luna iunie. Nu voi intra în situațiile statelor membre decât dacă e vorba de țara mea, caz în care voi, răsp- voi răspunde în calitate de ministru de finanțe pentru țările de jos, cred că trebuie să ne concentrăm asupra obiectivelor pe care ne le-am stabilit, și anume echilibrarea bugetelor. Dacă e nevoie de mai mult timp, se va acorda pentru anumite state, dacă situația economică ne arată că um, există anumite amenințări Îi revine comisiei uh, misiunea de a analiza acele piedici, acele amenințări și pentru a vedea dacă e nevoie de mai mult timp. Dar și pentru acele țări pentru care se alocă mai mult timp, uh, va exista obligația de a continua cu reformele structurale care sunt în interesul Uniunii Europene în ansamblul său. Nu cred că trebuie să insistăm mai mult asupra acestui punct. Mulțumesc că vom trece acum la verzi. domnul Sven Giegold. Bună ziua, aș dori să vă pun două întrebări. În primul rând, cred că refuzul de a răspunde referitor la procesul care a dus la un program greșit care a zguduit Uniunea Europeană nu e acceptabil. Parlamentul are dreptul să știe cum acest sistem de negocieri a ajuns la un rezultat uh, care apoi nu s-a bucurat de sprijin în Cipru și care a pus sub semnul întrebării garanțiile pe care le-am oferit pentru depozite. Nu vreau să vorbim acum despre înțelepciunea acestei hotărâri. Cred că lucrurile sunt evidente, dar noi, în calitate de Parlament, trebuie și avem dreptul să știm cum s-a ajuns la acea hotărâre. Am făcut această întrebare în scris și aș dori să știu dacă veți răspunde în scris și ne veți spune de ce acest proces a eșuat. Noi avem dreptul să știm, cetățenii au dreptul să știu și e mult prea simplu să spuneți eu nu vreau să răspund, eu sunt regele Eurogrupului și mi-asum toată responsabilitatea. Vrem să știm de ce procesul nu a dat rezultate. A doua întrebare e următoarea. Tratatul SM e foarte clar. Doar dacă datoria unei țări și strategia economică sunt sustenabile, pot fi alocate fonduri. Dacă pornim de la premisa că puteți uh, reduce sectorul financiar al uh, Ciprului la 350% din PIB și aveți o contracție economică de 12,5%, mergeți împotriva principiilor uh, tratatului mecanismului de stabilitate economică. Credeți că aceste cifre sunt sustenabile? Credeți în, în acestea? Spuneți-mi sincer. În al doilea rând, aș dori să știu care e planul dumneavoastră B în cazul în care premizele de la care porniți se dovedesc a fi mult prea optimiste. Mulțumesc, domnule Giggold, pentru întrebarea dumneavoastră. Nu sunt rege. Știți că în țările de jos avem un nou rege și un rege e suficient. Mă aflu aici pentru a vă răspunde la orice întrebare legată de felul în care am luat această hotărâre, de ce credem că va funcționa, de ce credem că e o decizie înțeleaptă în cele din urmă și care sunt planurile noastre pentru viitor. Nu pot să intru în detalii referitor la cele spuse de ministrii de finanțe din Eurogrup, dacă au fost în favoare sau împotriva diferitelor propuneri vehiculate. Îmi pare rău că vi se pare inacceptabil, nu pot să intru în detalii. Da, dar, spune domnul Giggold, aveți o marjă de manevră între declarațiile individuale și la rezultatul final al procesului. Deci există o cale de mijloc între ce spuneți că nu puteți face și refuzul dumneavoastră de a răspunde la orice întrebare legată de acest proces. Mă aștept în continuare să primesc un răspuns din partea dumneavoastră înscris referitor la aceste rezultate nefaste ale procesului. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, spune domnul Blum. Nu cred că a fost un rezultat atât de nemulțumitor, având în vedere contextul uh, sectorului bancar cipriot, pe care cu toții l-am lăsat să crească la nesfârșit, să ajungă în această situație, având în vedere capacitatea guvernului cipriot de a face față unei mici părți a acestei datorii și având în vedere riscurile la care expuneam contribuabilii, cred că, în, având în vedere toate acestea, a fost cea mai bună soluție și am încercat să remediem problema în sectorul bancar, acolo unde aceasta a apărut. Nu e o problemă provocată de Europa, ci e o problemă provocată de o proastă gestiune a sectorului bancar în Cipru. În uh, cadrul Eurogrup s-au purtat numeroase discuții uh, și înainte, uh, în bilateral. Uh, partea cipriotă a fost implicată îndeaproape, am colaborat strâns cu ciprioții pentru a vedea cum puteam repartiza riscurile cel mai bine. În cele din urmă am ajuns la hotărâre sprijinită în unanimitate în, în Eurogrup. După cum știți, hotărârile trebuie luate în unanimitate și uh, ciprioții au fost de acord. Știau foarte clar care trebuia să fie uh, soluția pentru problemele bancare din uh, țara lor. Rezultatul final nu pune sub semnul întrebării sistemul de garantare a depozitelor. Taxa a fost o taxa aplicată uh, pe depozite și cred că multe state membre se percepe o taxă pe depozite. Legătura făcută cu schema de garantare a fost una nefericită, însă nu a existat de fapt. În cele din urmă, soluția finală, nu există nici măcar uh, o, o legătură cu depozitele sub pragul de 100.000 de euro, după cum știți. Din păcate, nu pot intra în amănunte legate de uh, acest proces, și având în vedere contextul extrem de complex, cred că a fost cea mai bună soluție. Mai există punctul legat de sustenabilitate. Credeți că e o soluție sustenabilă? În ceea ce privește creșterea economică, sustenabilitatea datoriei, evoluția acesteia, Troica ne informează în mod regulat, atât Comisia cât și FMI folosesc aceste date, primim așadar două avize și dacă două avize ne spun că abordarea actuală va permite Ciprului să-și revină în câțiva ani și să înregistreze creștere economică, mi se pare foarte bine. Nu avem propriile modele economice folosim uh, informațiile primite din modelele economice ale FMI și ale Comisiei Europene. Mulțumesc. Uh, doamna președintă, va trebui să încercăm să ne grăbim un pic. Urmează Jürgen Krüter pentru GUE. Da, mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Am câteva întrebări succinte. Ați vorbit de reforme, cât de necesare sunt acestea și Aș dori să știu la ce anume vă referiți concret când vorbiți de reforme. Ați rămas în termeni generali. O a doua întrebare se leagă de cele spuse dumneavoastră uh, în introducere și anume efectul de contagiune din Grecia în Cipru. Acel haircut care a existat în Grecia a făcut ca în parte băncile cipriote să piardă cam 4,5 uh, miliarde de euro. Acestea au fost înlocuite de guvernul cipriot. La vremea respectivă, guvernul cipriot nu a cerut uh, compensări. Iată unul din motivele pentru care s-a ajuns la această criză bancară. Și anum, mă întreb dacă nu a venit momentul ca partea cipriotă să cer o compensare pentru acea contribuție, pentru că o parte a crizei din Cipru este consecință a haircut din Grecia. În continuare se vorbește în um, permanență de țări, dar ne referim, dar de fapt ne mișcăm tot timpul în piața, în cadrul pieței interne. Dacă privesc Cipru ca fi, făcând parte din piața internă, nu mai avem un sector bancar supradimensionat. Avem, bineînțeles, un fond de rezoluție pentru bănci. Uh, nu există suficiente instrumente, e clar, dar de ce la Consiliu priviți țările ca fiind țări individuale și nu le priviți ca făcând parte din piața internă? O ultimă întrebare, ușor marginală, dar care totuși vizează subiectul. Ieri, în uh, ediția germană a Wall Street Journal, am citit că domnul Merș a spus că nu e de acord cu taxa pe tranzacțiile financiare. E o reacție a Parlamentului pentru a face față crizei. Dânsul o respinge. Dumneavoastră, ce părere aveți um, referitor la această contribuție a Parlamentului la soluționarea crizei? Um, thank you very much. Mulțumesc, domnule Clută. Mă întrebați la ce reforme mă referam. Asta depinde despre ce țară vorbim. În țara mea promovăm o reformă atât în uh, piața muncii, cât și în uh, sectorul sănătății, uh, pe piața locuințelor și în sistemul de pensii. Vârsta de pensionare este o problemă în multe state membre. Criza locuințelor iarăși se manifestă în multe state membre. Piața muncii e o problemă în mai multe țări. Și sunt probabil uh, foarte multe exemple. Eu mă ocup de sectorul financiar pentru a mă asigura că acesta este solid și contribuie la economia reală. Cred că și aceasta este o problemă, aceasta este o problemă în uh, multe țări. Și în uh, Olanda a trebuit să naționalizăm două bănci cu probleme și costurile au fost destul de ridicate. Asta în ceea ce privește reformele structurale. Problema aici este că dacă vrem să păstrăm modelul social în Europa și în același timp să fim competitivi, trebuie să reformăm foarte multe uh, sectoare. Și noi în uh, Olanda, felul în care uh, a trebuit să reformăm felul în care uh, subvenționăm uh, piața uh, locuințelor. Și sunt multe exemple în continuare din, uh, din uh, mai multe țări, vă spunem. N-am înțeles, se pare, a doua întrebare, dar parcă se referea la efectul Grecia și felul în care ceea ce s-a făcut în Grecia a afectat Ciprul. Înțeleg întrebarea, dar nu aș fi de acord cu ea, pentru că uh, Băncile cipriote sunt cele care au decis să investească în împrumuturi uh, grecești, în uh, titluri uh, grecești, chiar în momentul în care acestea erau foarte riscante. Au făcut asta pentru că veniturile din aceste investiții riscante erau foarte tentante. Și asta tocmai pentru că riscurile erau mari. O Mă scuzați, re- repet, o precizare. Vorbeam despre haircut care a fost decis de, euro, de zona euro și care a pus presiune asupra Ciprului. Și am vrut să spun că a existat o consecință pentru un stat membru al, unui, al Uniunii Europene, iar după aceea un alt stat are de suferit și mă întrebam dacă nu ar trebui să fie abordată altfel situația decât se procedează acum. Um, but I would tend to give the same answer. Răspunsul cred că e cumva același. Băncile din Cipru au căutat venituri mari și atunci s-au asumat riscuri mari, investind în acțiuni și titluri grecești uh, în acea uh, perioadă. Deci uh, nu cred că Grecia a fost problema pentru Cipru, ci modelul, în care, modelul de afaceri cipriot, felul în care aceștia și-au asumat foarte multe riscuri pentru un câștig mai mm, substanțial. În ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare, nu ține de uh, Eurogrup. Uh, vă pot răspunde în calitate de ministru de finanțe al Olandei, dacă doriți, dar nu în numele Eurogrupului. Poziția guvernului nostru este că suntem interesați de această taxă, dar nu în felul în care e propusă acum, pentru că va lovi foarte uh, greu sistemul nostru de pensii, uh, fonduri pe care generații și generații de olandezi le-au uh, pus deoparte și nu credem că ar fi potrivit uh, ca să aplicăm formula actuală, propunerea actuală privind uh, <clears throat> Uh, taxa pe tranzacții financiare. și deci felul în care se reflectă de la nivel european către statele membre această propunere nu ne place deocamdată. Dar, vă spuneam, guvernul olandez este dispus să discute acest uh, instrument, însă avem condiții foarte dure pentru acceptarea lui. Mulțumesc! Ca să revenim puțin foarte pe scurt în ceea ce, la problema băncilor cipriote care au cumpărat uh, acțiuni grecești, ele s-au bazat pe faptul că nu va exista acel haircut și de fapt anumite uh, entități au uh, au uh, dorit să existe aceste investiții în Grecia. Acum Peter Martin pentru nealiniați. Um, da, mulțumesc. Domnule, ne-ați explicat ce fel de undă de șoc a trecut prin Europa și ce se întâmplă cu depozitele de sub 100.000 de euro. Ați adus în discuție și această chestiune. Apoi v-aș întreba ce se poate face astfel încât să nu mai există opinia că aceste depozite în Uniunea Europeană sunt puse în pericol. Foarte mulți cetățeni europeni n-au înțeles că e vorba aici doar de o problemă cipriotă. Apoi a existat o o delegație în Portugalia. Acolo e, tu, e destul de clar că reușesc să se ocupe de tot mult mai bine decât uh, ciprioții. Da, dar ei au și termene prelungite acolo. Și atunci cum putem să facem să nu mai existe această impresie că există diferite niveluri de măsură în funcție de statul membru? Apoi Austria. Și în Austria avem un sector bancar de dimensiuni destul de mari. Dumneavoastră credeți că sectorul bancar trebuie să țină cont de PIB sau despre ce fel de referință? Trebuie să așteptăm ca acesta să scadă ca înainte să putem cere ca guvernul să ceară ajutor Uniunii Europene? Right. Um, thank you very much for your question. Mulțumesc pentru întrebări. La prima, pot să vă asigur că deținătorii de depozite până în 100.000 de euro sunt asigurați. Pot să dau asigurări în acest sens și lucrăm acum la o rezoluție privind uh, directiva pentru uh, redresare și, după cum știți, în multe Uh, state membre se impozitează deja depozitele bancare. Sigur că acest lucru e perceput ca o măsură fiscală, dar o să lămurim această uh, chestiune în uh, momentul în care uh, intrăm în profunzimea directivei. O să vedem și cum uh, tratăm uh, deținătorii de uh, depozite și investitorii. În Portugalia, spuneți că este nevoie de un tratament uh, similar cu al altor țări. Eu aș vrea să spun că nu este nevoie de acest tratament egal. Trebuie să ținem cont de circunstanțe diferite de la stat membru la altul și cred că ar fi păcat să tratăm toate țările la fel. Comisia Europeană, de exemplu, acum uh, analizează situația fiecare, uh, fiecare stat membru în parte, uh, care sunt problemele, care sunt măsurile fiscale, care sunt planurile pentru reformă pe, pe viitor și apoi, în funcție de situația de la fața locului, decide cum să acționeze în fiecare stat în parte. Cred că aceasta este metoda cea mai bună de lucru. Luna trecută am fost în uh, Portugalia, parcă sau în Irlanda și am uh, decis ca atât pentru Irlanda cât și pentru Portugalia să prelungim termenul de maturitate a titlurilor uh, de stat. E o propunere din partea Comisiei pentru a permite acestor țări să aibă mm, a, a dat timp mai mult acestor țări pentru a-și atinge deficit, țintele de deficit. Și cred că și Portugalia va primi, deci, mai mult timp. Sunt, deci, pentru tratarea fiecarei țări în funcție de circunstanțele speciale. N-am să comentez uh, situația din Austria, cred că dimensiunea sectorului financiar uh, nu are legătură cu starea de sănătate a acestuia. Uh, sistemul bancar uh, trebuie analizat de la caz la caz. Mulțumesc. Haideți să ne grăbim puțin. Acum dau cuvântul din partea PPE. Domnul Caras, domnule ministru, stimată doamnă președinte, nu cred că vorbim doar despre încredere în bănci, ci vorbim și despre încredere în cei care iau decizii la nivel politic și în deciziile politice însele. Ceea ce s-a întâmplat în Cipru nu înseamnă doar o lipsă de încredere în bănci, ci înseamnă o pierdere a încrederii în mecanismele de luare a deciziilor politice. Și de aceea aș dori să vă pun dumneavoastră următoarea întrebare. Cum vă simțiți dumneavoastră în rolul dumneavoastră de președinte Eurogrup? Aveți o îndatorire de moderare? Aveți o funcție de purtător de cuvânt în fața publicului? Sau, ce mi-ar plăcea mie mai mult, ceea ce îmi lipsește de fapt aici, e o funcție de motor ale tuturor voințelor politice dumneavoastră să fiți motorul de a găsi de tot ce e nevoie astfel încât să, să ajungem la soluții. Ați uh, vorbit despre Moscovici, dar o pierdere a încrederii în zona euro e și următoarea. Ministrii de finanțe au păreri diferite în ceea ce privește principiile de bază din zona euro. Așa că ce faceți dumneavoastră cu această interpretare? O interpretare care să fie aceeași pentru toți miniștrii de finanțe. Nu poate fiecare să aibă o altă părere. Pentru că, dacă rămânem într-o asemenea situație, cetățenii nu mai înțeleg nimic. Și mă întorc la Hans Peter Martin. Nimeni nu a spus, de fapt, că toți trebuie să fie tratați egal ci principiile de acționare trebuie să fie aceleași. Acestea pot să fie folosite în moduri diferite, însă care sunt aceste principii astfel încât nimeni să nu fie avantajat sau dezavantajat. Pe un penultim punct. Aș dori să știu de la dumneavoastră, în termeni concreți, care instrumente vă lipsesc, astfel încât să puteți să uh, ajutați Cipru, Slovenia, Portugalia într-un mod coerent și echitabil? Și ce faceți dumneavoastră astfel încât aceste instrumente să existe deja în legislația europeană încă din acest mandat? Cum reușiți dumneavoastră să uh, Vă grăbiți pentru că suntem mult în întârziere, există multe în lucru, dar avem în continuare această problemă. E nevoie de mai multă hotărâre în Consiliu și aici e de responsabilitatea dumneavoastră, indiferent de zona euro și ECOFIN. Um, thanks very much. I... Mulțumesc. Sunt și moderator și vorbitor și Uh, cel puțin unul dintre motoarele Eurogrupului. Unul dintre ele pentru că președintele Eurogrupului nu conduce treaba de capul lui, ci împreună cu colegii. Și pe mă întrebați dar cum se face că miniștrii au uh, diverse păreri? Păi, suntem și noi politicieni și da, pot să vă întreb și eu de ce politicienii au vederi diferite, nu așa? Dar asta e situația. Însă, când avem de rezolvat o situație, o problemă, trebuie să ajungem la o decizie. Și cred că în, cadrul, în cazul Ciprului am ajuns la o decizie și continui să cred că este cea mai bună decizie care putea fi luată în condițiile respective, o decizie care vor, va permite băncilor să se redreseze gradual. Am convenit un memorandum de înțelegere care va arăta și lumii întregi, dar și ciprioților, ce face guvernul lor în domeniul reformelor, consolidării fiscale și așa mai departe. Un proces care nu va fi ușor, dar va aduce ceva perspective. Sigur că fiecare țară poate fi tratată uh, în mod diferit, dar principiile trebuie să fie aceleași. E adevărat, uh, de exemplu, o datorie, de exemplu, uh, care afectează datoria suverană trebuie să fie o datorie sustenabilă. Unii ne întreabă de ce nu ați salvat pur și simplu Ciprul cu totul. ar fi însemnat uh, să implicăm mecanismul de stabilitate european în măsură foarte mare, iar datoria n-ar fi putut fi plătită niciodată. De aceea am plecat de la principiul că țara trebuie să fie în stare să-și revină. Am încercat să vedem ce fel de redresare economică e posibilă și pe baza acestui acestor principii am proiectat acest program care se referă la sarcinile ce trebuie duse pentru a permite uh, redresarea uh, țării în condițiile în care uh, băncile nu trebuie să uh, piardă fondurile acumulate. N-a fost o soluție ușor de găsit, însă sperăm că sectorul uh, financiar din Cipru își va reveni pe baze mai solide. Acum, uh, Pablo, te-aș ruga, mm, pentru că e cuvântul, să revenim la limita de 5 minute. Doamna președinte, voi încerca. Domnule ministru, cred că una dintre cele mai mari probleme în care are economice este fragmentarea pieței financiare. IMM-urile din Europa nu pot fi finanțate în funcție de uh, nevoile lor, ci în funcție de locația lor în Europa. Și încercăm să limităm această fragmentare, însă o situație precum cea din Cipru atomizează și mai mult uh, situația. Vă asumați uh, răspunderea în numele colegilor noastre bravo dumneavoastră, dar cum totuși veți garanta că consecințele anumitor decizii eronate pot fi evitate pe viitor, pentru că pe, pe viitor să nu avem uh, probleme și mai mari. Vorbeam de această fragmentare a piețelor, pentru că în contextul Uniunii Bancare, în ciuda unor uh, declarații la care asistăm, există mari probleme, iar uh, situația din Cipru nu face decât să uh, răutățească lucrurile. Cum vă asigurați că deciziile eronate sau care n-au fost cele mai bune vor fi evitate de acum înainte, astfel încât consecințele lor să nu ducă uh, la probleme și mai mari în economiile încă slăbite. Mulțumesc pentru întrebare. Fragmentarea piețelor este o problemă diferită în momentul de față. Accesibilitatea creditelor, ratele dobânzilor sunt foarte eh, diferite de la un stat membru la altul și mm, nici măcar în Olanda, IMM-urile nu sunt scutite de uh, probleme. Băncile care trebuie să recapitalizeze nu acordă credite ușor. Sigur că sunt țări cu probleme și mai mari decât ale noastre în Europa. Cred că răspunsul la aceste probleme este să avansăm foarte rapid cu Uniunea Bancară, nu putem amâna rezolvarea problemelor din sectorul bancar și unul dintre primii pași este o uh, trecere în revista nivelului de calitate, analiza uh, balanțelor uh, comerciale ale băncilor, să vedem unde este nevoie de recapitalizare, acolo unde băncile nu pot face acest lucru, unde guvernele nu pot contribui, trebuie să avem instrumente disponibile în foarte scurt timp. A avea bănci sănătoase este pentru întreaga Europa o prioritate de top acum. În a doua jumătate a acestui an, economia va începe să uh, își revină în multe țări din zona euro, sunt sigur de asta, și este foarte important să dispunem de fonduri pentru creditare. Altfel, investițiile se vor amâna și creșterea economică va întârzia, revenirea economică va întârzia. De deci, aceea trebuie să știm exact care va fi presiunea asupra băncilor și trebuie să vedem ce instrumente mai sunt uh, disponibile la nivel național, ce instrumente pot fi disponibile la nivelul Băncii Centrale Europene pentru a ajusta guvernele statelor membre, astfel încât mai multe instrumente în paralel să vină în ajutorul uh, IMM-urilor și al investitorilor. Mulțumim. Trecem la S&D, Domnul Bulman are cuvântul. Domnule președinte, domnule președinte, aș dori să mă întorc la zilele în care Eurogrupul a decis ca toți deponenții să fie impozitați. Și vă invit la un experiment. Să ne închipuim cu toții că Eurogrupul ar fi rămas la această opțiune, și anume toți deponenții să fie impozitați, cum ne spuneați dumneavoastră. Să ne imaginăm pentru o secundă că Parlamentul din Cipru ar fi fost de acord cu această variantă. Puteți dumneavoastră, putem noi, care suntem aici, să dăm asigurări că nu s-ar fi ajuns la o retragere masivă din bănci în Spania, Portugalia, Italia și în alte țări, eu cred că nu putem exclude o asemenea posibilitate. Cred că ne aflam pe marginea prăpastiei. Și vă întreb acum pe dumneavoastră indiferent de cum se evoluează juridic, în economie, ceea ce contează e ce fac oamenii și nu ce ne povestesc serviciile juridice. Vorbim aici despre reacțiile de pe piață. Când vedem că există un asemenea potențial de hotărâri, putem să zicem și că avem în mâinile noastre și un potențial de distrugere. Atunci, până la urmă, ajungem la o situație de eșec. Pentru că cetățenii vor că există un parlament, de fapt cetățenii vor să aibă un parlament care să poate să ajute la evitarea unor asemenea situații. Însă unde sunt aceste unde este acest Parlament? Un Parlament care nu are destule resurse pentru a controla situația. Să nu ne spuneți că uh, guvernul cipriot ar fi fost suficient să ia hotărâri astfel încât să protejeze întreaga zonă euro de dezastru. Nu ajunge nici faptul că dumneavoastră vă aflați în contact permanent cu guvernul din țările de jos. Nici acest lucru nu ar fi fost de ajuns pentru a evita o criză euro. În cazul Germaniei, același lucru. Doar Parlamentul European poate să fie implicat aici. Și atunci, vă întreb, când veți cere aceste verificări obligatorii? Când veți cere să există o schimbare de metodă față de metoda comunitară în acest sens? Și Oliren a făcut astfel de afirmații. Dar când veți spune într-un mod foarte clar că nu se poate să se rămâne la un nivel de înțelegere între state? Riscul este mult prea mare. Aceste metode folosite acum, și nu mă refer la dumneavoastră personal, ci instituții, instituțional, aceste metode sunt ultima lovitură pentru zona euro, dacă nu reușim să obținem un control mai bun prin intermediul Parlamentului European. E vorba aici de un punct fundamental și anume dacă Eurogrupul poate să funcționeze ca un organism interguvernamental format din miniștri, apoi se, se întoarcă la parlamentele naționale care să dea sau să nu dea undă verde în ceea ce privește deciziile care sunt făcute sau propunerile. Cred că în situația curentă cu care mă confrunt eu, Lucrurile stau în felul următor. Dacă dorim o schimbare, atunci e vorba de o schimbare de mare amploare. Și nu ține de mine și nici de întregul Eurogrup să spunem dacă trebuie sau nu să acționăm așa. Eu pot doar să mă folosesc de baza pe care o avem acum. Nu sunt sigur că e o chestiune de principiu. Dacă e o chestiune de principiu prin care credeți că Parlamentul European trebuie să fie organismul care are ultimul cuvânt de spus acum, sau dacă vă referiți la faptul că s-ar fi ajuns la un alt rezultat în cazul Ciprului și nu sunt sigur de acest fapt. Rezultatul de până la final și anume rezoluția băncilor da, nu am reușit să ajungem la acest rezultat specific acum câteva săptămâni și asta pentru că diferite țări și nu în ultimul rând Cipru se opuneau foarte mult acestei soluții, așa că a trebuit să găsim o altă soluție și anume să luăm în considerare o taxă asupra depozitelor. Și atunci a, revenit, a reșit întreaga discuție legată de schema de garantare a depozitelor. Și eu cred că aceasta nu trebuie să se întâmple, pentru că aceste scheme de garantare a depozitelor țin de guvernele naționale pentru cetățenii cetățenii acestora. Și chestiunea dacă guvernele pot într-adevăr să-și îndeplinească această promisiune e cea care ne îngrijorează. De aceea ne dorim armonizare și o uniune bancară. Ce am ajuns la acest rezultat în 15 martie nu cel mai optim, dar cred că are mult de a face și cu implicarea Parlamentului, cu faptul că statele membre au poziții diferite, că ciprioții sunt foarte îngrijorați în ceea ce privește uh, abordarea marilor bănci și anume să fie acestea interpelate în mod direct și să nu mai existe acest model pe, care, pe, pe baza căruia funcționează acum. Cred că cam aceasta a fost discuția din 15 martie. Dar totuși rezultatul a fost să ne ocupăm de acele bănci care și-au asumat riscuri foarte mari și pur și simplu nu erau sustenabile pe termen lung. Doamna președinte, trebuie să ne grăbim puțin din partea PPE, Marcus Feber. Mulțumesc foarte pe scurt pentru că s-au spus deja foarte multe, însă adevărul e următorul. Din uh, primăvara anului 2010, tot alergăm în urma problemelor. Faptul că Cipru se află acum în dificultăți nu e ceva nou, știm acest lucru și despre mijloacele care e nevoie, se discută despre ele deja de peste un an în mod transparent, știm despre ce e vorba. Pe mine mă preocupă următoarea întrebare. Când la nivelul statelor membre în zona euro se va putea ajunge la luarea unei hotărâri. Doar nu e mai bine să se intervină mai repede, să nu se aștepte implementarea unui întreg program, ci să se intervină mult mai devreme, astfel încât răul cel mai mare să fie evitat această situație în care așteptăm până criza se acutizează atât de mult încât pur și simplu țara se află într-o situație de impact în care trebuie noi să ne implicăm cu toate forțele posibile, eu cred că pe pe termen lung nu e o strategie, Poate ar trebui să acționăm preventiv, să le fi spus ciprioților cu mult timp înainte că modelul bancar de acolo nu mai e unul viabil, ci că e nevoie de modele noi. Același lucru a trebuit să-l facă multe bănci din Europa fără să existe aceste planuri de redresare, așa că nu ar fi bine să acționăm mai devreme și nu la sfârșit când deja un stat se află deja pe marginea prăpastiei și nu mai vede o cale de ieșire. Cred... Cred că ați pus punctul pe I. Cred că aveți dreptate. Foarte multe din problemele cu care ne confruntăm ar fi putut și s-ar fi putut să fie abordate mult mai devreme. Însă tot ce e nevoie de faptul ca guvernul țării implicate să înțeleagă bine situația în care se află, să vadă care sunt opțiunile disponibile și apoi să permită instituțiilor europene sau altor state membre să se implice, să își ofere ajutorul. E nevoie să se ajungă la o analiză împărtășită în ceea ce privește problemele. Și cred că această analiză în ceea ce privește cât de grave erau problemele din băncile din Cipru, cele două în special, cred că această analiză împărtășită a durat până la, până la data de 25 martie. Dacă am fi ajuns la acest punct comun și analiză comună, și anume că sistemul bancar nu mai e sustenabil și așa mai departe, am fi putut să acționăm mai devreme. Însă, așa cum am spus, și țara implicată trebuie să fie dispusă să lucreze cu Uniunea Europeană, să lucreze cu Troica și să caute o soluție timpurie. Trebuie să fie dispuși la așa ceva. Doamna președinte, poate că odată ce pachetul cu două măsuri intră în vigoare, vom putea să avem acțiuni preventive mai bune. Acum, din partea SCD-ului, domnul Ngoc. Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Economia Cipriotă va suferi o recesiune de minus 8,3%. E o cădere considerabilă a creșterii, iar dacă previziunile sunt exacte, PIB-ul cipriot se va contracta cu 15% în doar 3 ani. Acest lucru se datorează în bună măsură uh, căderii sectorului financiar, care așa la baza crizei cipriote, și pe care astăzi doriți să-l restructurați și să-l reglementați. Însă, în termen general, economia cipriotă este un caz tipic al unei economii care suferă un șoc asimetric, iar Grecia este un alt astfel de exemplu. Un șoc asimetric în sânul Eurogrupului, unde, din cauza monedei unice, unde devaluările sunt imposibile azi pentru a uh, ajusta dezechilibre macroeconomice. Deci, într-un regim de monedă unică, în teorie apar două soluții. Una, cea preconizată astăzi de Eurogrup și Comisie, anume aplicarea reformelor structurale, cum le numim, și e vorba de fapt de ajustări de piață care se traduc pe, la termen scurt pe o creștere puternică a șomajului și pe termen lung cu efecte incerte. Așa cum putem observa chiar și azi. Acest lucru e sustenabil câtă vreme populația acceptă creșterea șomajului și sărăcirea. Și toți ne temem de acestea. O a doua soluție e aceea de a avansa progresiv către o uniune de tip transfer. În uh, foile de parcurs se evocă parțial astfel de soluții. Și de ce mă adresez dumneavoastră ca președinte al Eurogrup? Veți iniția sau nu o reflexie asupra bugetului zonei euro? Știu că pe culoare se discută astfel de lucruri, dar mie mi se pare foarte important. Astăzi există ajutoare destinate Ciprului, dar sectorului financiar numai. Vă imaginați cumva în viitor să folosiți aceste instrumente bugetare pentru a, crede, a, pentru a crea o uniune a transferurilor și a contracara șocul asimetric, așa încât să puneți în aplicare veritabile politici de creștere? Eu, la fel ca Udo Bulman, aș dori să existe o metodă comunitară și ca Parlamentul, la rândul său, să fie informat. Mulțumesc! Thank you very much for your uh, question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cred că un buget pentru zona euro e puternic dezbătut acum, așa cum bine știți. Multe state membre au o poziție foarte clară pentru sau împotriva unui astfel de buget însă acesta nu trebuie să vină înaintea abordării problemelor structurale de pe piețele noastre, sectoarele și economiile noastre. Și cred că Cipru este un exemplu clar în acest sens. Un sistem financiar nesănătos, cum era cel din Cipru, nu cred că ar fi putut fi ajutat dacă exista un buget pentru zona euro. Nu cred că acesta ar fi fost un răspuns la criza din Cipru. Criza cipriotă a fost cauzată direct de un sistem care s-a dezvoltat timp de mulți ani și care, chiar în miezul lui, nu era sănătos și nu era sustenabil. Așa că, mai devreme sau mai târziu, s-a întâmplat mai devreme, aceste probleme ar trebui să fie abordate și s-ar fi terminat cu acest sistem, cu acest model de afaceri. Nu cred că Uniunea Transferurilor ar fi un răspuns bun adus la problemele structurale pe care le au statele noastre membre. Cipru este un exemplu specific, un sector bancar specific, cu probleme specifice, însă toate sistemele noastre au dezechilibre și probleme de dezechilibre pe care trebuie să le abordăm. Însă nu cred că un buget pentru zona euro ar fi o alternativă la toate aceste probleme. După părerea mea, eu cred că deja există o uniune a transferurilor, așa că nu obiectez la această variantă. Deja transferăm bani dintr-un stat membru în altul, astfel încât să existe investiții prin intermediul fondurilor structurale și așa mai departe. Deci nu am nicio obiecție în acest sens la ce am obiecții, nu toți facem tot ceea ce se poate astfel încât să ne asigurăm că suntem competitivi și că noi contribuim la o uniune economică puternică, dar am mai spus toate acestea și înainte. Mulțumim, spune doamna președinte, și acum ajungem la o ultimă întrebare. Alte luări de cuvânt nu vom mai primi pentru că deja nu mai avem timp. Domnul Feio are cuvântul. Domnule ministru, doresc să vă felicit și pentru mandatul dumneavoastră și doresc să vă pun o întrebare. Aș dori, la fel ca alți colegi mei, să puneți la o, o poziție critică asupra situației din Cipru. Și pun sub semnul întrebării încrederea în sistemul bancar. Și vă întreb, ne puteți garanta că erorile comise nu se vor reproduce? S-a formulat uh, reproșul că nu s-a intervenit destul de devreme. În cazul unei situații identice, se va interveni la timp? Și ce putem spune azi deponenților pentru ca ei să aibă încredere în sistemul bancar european? Ce le putem spune ca să aibă astfel de încredere? Apoi, am asistat în Europa la diferite uh, soluții pentru criza sistemului bancar. S-a vehiculat soluția Cipru, soluții de tip naționalizare, nu ar fi oare mai bine să adoptăm o soluție europeană directă care să treacă prin mecanismul european de stabilitate? Nu ar fi oare o modalitate mai bună de a rezolva problema și care ne-ar permite de asemenea să avem și sprijinul cetățenilor și al contribuabililor? Mulțumesc! Um, I think the, the, the main question there was... Cred că Chestiunea principală e care e lecția de învățat, veți acționa mai bine data viitoare, nu veți face aceleași greșeli. Fiecare situație are propria complexitate. Dacă ar exista soluții facile de a da un răspuns problemelor complexe pe care le-am văzut în diferitele țări de sub program, atunci, într-adevăr, am fi răspuns la aceste probleme mult mai repede, probabil chiar guvernele naționale ar fi făcut acest lucru și așa mai departe. Dar faptul că guvernele naționale cer sprijinul Troicii, Eurogrupului, mediului și așa mai departe, tot acest lucru ne arată că problemele sunt foarte grave și foarte complexe. Așa că eu nu vă pot da niciun fel de garanție că am depășit toate problemele. Apoi, Eurogrupul, Uniunea Europeană în întregime învață ceva din acest proces? Eu cred că da. Numărul de instrumente pe care le avem la îndemână se află într-o continuă creștere pe măsură ce înaintăm. Cadrele juridice au fost consolidate, avem acum noi modalități de a face față problemelor și noi modalități de a interveni în țări în care există reforme structurale care nu răspund la întrebările de acolo, putem să intervenim. Comisia Europeană, prin intermediul pachetului cu două măsuri, cu șase măsuri, are diferite metode de a face față problemelor, de a le spune statelor membre, vedeți, aveți aceste probleme, trebuie să le abordați acum putem depune presiuni și trebuie să facem acest lucru. Veți interveni în timp. Așa cum spuneam, când vorbim despre programe, trebuie să existe întotdeauna și un stat membru care să ceară acest program, care să ne spună, veniți vă rog să ne ajutați. Înainte să ajungem în această fază a programelor, pot fi făcute multe lucruri în aspect prin a sprijini țările și multe se fac de comisie, de BCE, astfel încât să fie sprijinită restructurarea sectoarelor și așa mai departe. Încrederea în sistemul bancar. Săptămâna viitoare, în Eurogrup, în cadrul ECOFIN și apoi în iunie, vom depune eforturi foarte mari asupra directivei pe care o avem acum în lucru. Dacă ne uităm la începuturile Uniunii Bancare și anume anul trecut, în vară a fost acest punct formal de inițiere a Uniunii Bancare, eu cred că ne-am mișcat foarte repede, am ajuns la un acord în decembrie în ceea ce privește mecanismul de supraveghere, iar apoi am ajuns la rezoluții, la uh, garantarea depozitelor și așa mai departe. Noi, Consiliul și Parlamentul, ar trebui să ne oferim mai multă încredere unora altora, pentru că viteza la care totul se întâmplă e destul de mare. Mulțumesc, mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Sigur, nu ne-ați spus tot ce doream noi să aflăm. Suntem încă curioși uh, asupra mecanicii luării deciziilor și uh, Uh, am vrea să știm ce se întâmplă atunci când vă reuniți în Eurogrup și Troica, însă știu că nu doriți să ne spuneți cine ce a făcut și a spus, dar noi continuăm să fim curioși pentru că mecanica lor deciziilor, credem noi, e greșită și nu dorim ca lucrurile să se repete acesta ar fi mesajul pe care am dorit să-l uh, duceți cu dumneavoastră, deci, din Parlament. Pentru că noi uh, dorim să primim răspunsuri, chiar dacă e să chemăm un ministru după altul aici. Pe 5 septembrie 2013 ne vom uh, revedea, sperăm, este data pe care o prevedem. Încă o dată mulțumiri pentru prezență și încercăm să trecem cât mai rapid la prezentarea domnului comisar Săneta, deoarece, iată, am, avem oarecare întârziere. Dacă părăsiți sala, v-aș ruga să o faceți în liniște și cât mai rapid, așa încât domnul comisar să poată lua cuvântul de îndată. Please, please, please, we're going to... Vă rog, stimați uh, colegi, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog să faceți liniște. Acum e schimbul de opinii cu domnul comisar Șemeta. E ceva vreme de când a venit să ne viziteze? E poate și vina noastră, deoarece ordinea noastră zi e mereu foarte încărcată. Ultima dată ne-am vizitat pe 12 noiembrie 2012, iată de ce sunt încântată că astăzi a putut să vină în comisia noastră pentru a vorbi despre măsurile antifraudă și anti-evaziune fiscală. Îi dau de îndată cuvântul domnului comisar, după care vom uh, continua cu întrebări de câte 5 minute, uh, potrivit listei pe care am alcătuit-o împreună cu coordonatorii. Bună ziua, stimați deputați! Doresc să mulțumesc întâi de toate Parlamentului European pentru eforturile sale în domeniul impozitării. Am urmărit cu mare interes dezbaterile recente pe raportul Cleva în ce privește combaterea fraudei eh, fiscale și a evazi- evaziunii fiscale. Dacă sunteți de acord, eh, am să vorbesc în introducerea mea de astăzi pe această temă, dată fiind evoluția atât la nivel european cât și global, precum și marile așteptări de progres în următoarele zile la Consiliu. Totuși, nu doresc să umbresc importanța menținerii unei presiuni asupra statelor membre pentru a-și ameliora sistemele de impozitare. Cred ferm că dimensiunea de impozitare a semestrului european rămâne esențială pentru strategia noastră de creștere și ocupare. În acest context, sunt îngrijorat că Parlamentul European menține tradiția unui raport anual Uh, asupra impozitării și doresc să o felicit pe doamna Pelci pentru eforturile dumneei în calitate de raportor. Așa cum știți, Comisia Europeană analizează acum programele naționale de reformă din statele membre, așa încât să formuleze recomandări specifice la finele acestei luni. Raportul anual de impozitare este un element important în munca noastră. Aș dori, de asemenea, să profit la început să exprim aprecierea pentru eforturile doamnei Podimata. În marginea propunerii noastre uh, legislative vizând o taxă pe tranzacțiile financiare prin intermediul cooperării consolidate. Discuțiile pe această temă sunt în curs la Consiliu. Pe măsură ce statele membre se, se apropie de inima dezbaterii, uh, vedem că și măsurile de lobby intervin din partea oponenților TTF. Doresc să reafirm convingerea mea că această taxă este esențială și justă și aș face un apel la grupul de 11 state membre pentru a obține un consens. Ei trebuie să găsească o soluție pentru a evita uh, speculațiile asupra viitorului acestei taxe. Să revin acum la evaziunea fiscală și la frauda fiscală. Ultima dată m-am adresat în comisia dumneavoastră în noiembrie 2012 și vă anunțam atunci uh, planul de a acțiune asupra evaziunii și fraude fiscale. Când prezentam acest plan de acțiune, exprimam și o convingere. Statele membre și eforturile lor de uh, consolidare pot fi acceptate de cetățeni și mediul de afaceri doar dacă sunt percepute ca juste și partajate în mod echitabil. De aceea, e esențial să subliniem importanța accesării uh, acelor uh, taxe și impozite care nu sunt colectate. Totuși, la vremea respectivă, încă mă luptam să obțin o majoritate care susține această cauză și încercam să creez presiunea necesară pentru ca uh, principiul non-acțiunii să nu devină o politică. Știam prea puțin atunci că evoluțiile recente vor proiecta această temă uh, în agenda noastră de top și cât de uh, mm, oportun veneau inițiativele Comisiei. Uh, trebuie să laud uh, munca impresionantă a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație pentru munca lor foarte documentată care au dus la uh, raportul Offshore Leaks. E clar că acesta a canalizat uh, atenția în direcția cea bună. E important acum să profităm de acest moment oportun și să obținem progrese. Trebuie acum să vă arăt în ce fel văd eu că uh, ne vom atinge obiectivele. Întâi, E clar că e nevoie de acțiuni concrete și ambițioase. Nu cred că nimeni astăzi ar putea nega nevoia de acțiuni concrete în domeniu. Liderii UE în martie 2012 deja au uh, identificat uh, evoluțiile din statele membre și la nivel uh, global care confirma tocmai această nevoie. Uh, este și temeiul planului de acțiune UE împotriva taxei și evazi- uh, evaziunii uh, fiscale și fraudei fiscale pe care îl prezentam în decembrie. Dacă implementăm pe de întregul acest plan de acțiune, am putea um, să returnăm către trezoreria publică miliarde de euro. Prioritățile sunt clare și le împărtășim. Schimbul de informații consolidat în Uniunea uh, Europeană, um, eliminarea mm, nepotrivirilor pe care um, evazioniștii le exploatează. Planul de acțiune um, trebuie să creeze un mediu mai ostil pentru fraudatori și evazioniști. Unele măsuri um, vor face subiectul unor propuneri viitoare din partea Comisiei, însă majoritatea sunt deja pe masa Consiliului. Însă statele membre trebuie să cadă de acord asupra acestora și să le și aplice. Am auzit multe cuvinte ambițioase vizând uh, combaterea evaziunii fiscale în vremea din urmă, pe 14 mai. Ministrii de finanțe europeni vor avea șansa să transforme aceste cuvinte în acțiuni. Și nu au nicio scuză dacă nu vor face. În al doilea rând, este vremea pentru o mai bună coordonare la nivel european. Pentru mine, coordonarea este elementul cheie care va determina succesul eforturilor noastre pentru a combate frauda și evaziunea evazioniștii fiscali profită de nepotrivirile eh, care există în sistemele transfrontaliere și doar împreună vom putea să rezolvăm această problemă. Până acum, mă tem că apetitul pentru o coordonare nelimitată a lipsit printre statele membre. Ca urmare, fraudatorii și evazioniștii au fost în măsură să folosească piața unică ca un teren de uh, joacă pentru activitățile lor. Mai mult decât atât, statele uh, membre uh, tind să mm, facă prioritare tacticile naționale în detrimentul abordării la nivel de Uniune, așa încât impactul a fost scăzut. Să nu uităm că Uniunea Europeană a fost un precursor în domeniul bunei guvernanțe în impozitare. Ehm, am vorbit primii despre uh, schimbul automat de informații sau de competiția ehm, echitabilă în impozitare. E păcat că nu am uh, avut și poziția coordonată pentru ca aceste standarde să fie uh, promovate la nivel global. Acest lucru trebuie să se schimbe și cred că se va întâmpla. Sunt fericit că președinția curentă a arătat un interes autentic și uh, conlucrează Consiliul pentru a coordona pozițiile uh, în acest sector. Este esențial să obținem progrese atât în uh, UE cât și la nivel global, uh, în special în perspectiva discuțiilor la G20. Aș dori să reamintesc că și CCCTB ar putea contribui în mod substanțial la uh, evitarea impozitării excesive. Discuțiile la Consiliu trebuie să se miște cât mai rapid. Pe partea noastră am creat recent o platformă vizând guv- buna guvernanță în domeniul impozitării, încercând să asigurăm uh, acțiuni coerente și decisive în statele membre. Doar împreună, ca Uniune, vom putea fi un model de bună guvernanță atât acasă, dar și uh, um, un actor important uh, la nivel internațional. În al treilea rând, din punctul meu de vedere, nu există exclusivitate în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Pentru că sarcina e imensă. Fraudatorii și evazioniștii nu cunosc uh, limite ori granițe, sunt cât se poate de creativi. Prin urmare, orice inițiativă, fie că e la nivel național, UE sau nivel global, care duce lucrurile mai departe, le accelerează, care stabilește obiective mai ambițioase, este cât se poate de binevenită. În acest context, un uh, proiect pilot lansat de cinci state membre ar putea accelera eforturile noastre colective pentru a atinge schimbul automat de informații și a obține o transparență sporită. Și, eh, la rândul meu, susțin foarte mult această inițiativă pentru că e clar că e nevoie de mai multă ambiție în acest domeniu. Trebuie să abordăm nevoia de a extinde area de aplicare a schimbului automat de informații. Uh, trebuie să continuăm cu multă ambiție, însă acest lucru trebuie să-l facem într-un cadru comunitar. De ce? Pentru că o piață unică are nevoie de o abordare unică. Trebuie să ne asigurăm de solidaritatea dintre toate statele membre, așa încât politicile de impozitare ale unei națiuni să nu fie subminate de uh, o alta. Trebuie să asigurăm un uh, teren egal pentru mediul de afaceri, așa încât o companie să nu abuzeze de planificarea uh, defectuoasă a uh, alteia. Pot să vă asigur că Comisia își va juca rolul până la capăt și va face propuneri pentru consolidarea cadrului european de schimb automat al informațiilor. Aș conchide prin viziunea mea personală. Avem nevoie de acțiune decisivă și avem nevoie de ea acum. Energia uh, acestui moment uh, în lupta împotriva evaziunii fiscale trebuie să fie valorificată. Pe 24 aprilie, împreună cu președinția irlandeză, am trimis o scrisoare către toți miniștrii de finanțe arătând care sunt măsurile pe care ar trebui să le adopte urgent. Printre acestea, planul de acțiune inclusiv de, despre care v-am vorbit deja, o directivă mai puternică uh, asupra uh, economisirii, mai multă transparență și pachetul antifraudă TVA. La Ecofin săptămâna viitoare și la summitul care va urma, apare o oportunitate unică pentru statele membre. Ei au șansa atunci să ia niște decizii care vor ajuta uh, la recuperarea unor sume foarte importante către trezorile naționale. Aceste decizii ar putea să rămână ca un moment uh, major în felul în care Uniunea abordează impozitarea și cum luptă împotriva evaziunii fiscale. În fine, deciziile uh, vor proteja dreptul statelor membre să implementeze Mm, politici de impozitare așa cum au ele nevoie, dar într-un mediu echitabil. Haideți să sperăm că Uniunea nu va rata această ocazie. Vă mulțumesc! Thank you very much. Parliament here likes tax. Mulțumesc foarte mult. Parlamentului îi plac impozitele, văd acest lucru. Trecem acum uh, la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Începem cu PPE, Jean-Paul Gozes. Merci, Madame le Président, merci, Monsieur le Commissaire. Mulțumesc, eh, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, ați venit să ne aduceți la muriri eh, pe un subiect de actualitate și îmi permit să spun eh, zâmbind că ori sunteți un mare norocos, ori un mare manipulator. Pentru că uh, jos pălăria ați făcut din această problemă fiscală o problemă europeană. Aș vrea să fac uh, o remarcă privind taxa pe tranzacții financiare. Știți că Parlamentul este în favoarea acesteia, dar trebuie să fim foarte atenți la modalitățile de aplicare pentru că există și efecte uh, contrare care ar putea fi păguboase. În rest, uh, am o mare întrebare ascultând uh, planul nostru de acțiune, optimismul dumneavoastră, trebuie să spun că Consiliul, următorul Consiliu European va fi o ocazie unică și spun asta cu teamă pentru că e totul sau nimic. Este o ocazie unică, deci dacă lucrurile nu vor uh, funcționa uh, atunci, nu vor mai funcționa pe viitor. Trebuie să vă încurajez și să vă întreb Sper că ne puteți spune, pentru că președintele Eurogrupului a spus că sunt lucruri pe care nu le poate spune în public. Dacă puteți să ne spuneți care, este, care sunt armele secrete, folosesc și eu această expresie ca să mă distrez, că situația e tristă, armele secrete pentru a vă asigura că uh, scrisorile pe care le trimiteți, misivele pe care le trimiteți, nu uh, sunt literă moartă, nu rămân literă moartă și că într-un termen foarte scurt veți avea rezultate pozitive pe care le așteaptă concetățenii noștri cu nerăbdare. Thank you very much uh, and... Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Nu am nicio armă secretă. Ne confruntăm la ora actuală cu o situație politică provocată de o serie de factori, printre care acele offshore leaks, uh, scandalurile din uh, Franța, Germania, acest subiect a apărut în repetate rânduri și în Marea Britanie. S-a creat uh, astfel un context politic care obligă statele membre să ia o hotărâre. marea majoritate a conducătorilor noștri, a șefi, a miniștrilor de finanțe au anunțat de multe ori că trebuie să combatem această problemă și cred că acum cetățenii așteaptă din partea noastră să luăm hotărâri. În luna mai se va organiza ECOFIN și se vor organiza întâlniri ale Consiliului. În acest fel, cred că Consiliul exercită presiune suplimentară asupra ministrilor de finanțe pentru a lua o hotărâre. În timpul pregătirilor pentru întâlnirea ECOFIN, am constatat că poziția anumitor state membre, care în trecut erau reticente și care îngreunau procesul, s-a schimbat. Acest lucru mă încurajează și mă face să cred că putem atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit împreună cu președinția irlandeză. Trebuie să vă spun că președinția irlandeză a făcut eforturi considerabile pentru a ajunge la un acord cu statele membre. Azi e 7 mai Întâlnirea ECOFIN se va organiza peste o săptămână. Rămâne de văzut care va fi rezultatul acestei întâlniri. Avem deja pe masă toate elementele necesare, avem acum nevoie de hotărâri, de angajamente din partea șefilor de stat și de guvern pentru a promova aceste obiective atât la nivel intern cât și pe plan internațional. Mulțumesc pentru S și de Ani Podimata. Mulțumesc, Sharon. Dați-mi voie să vă mulțumesc, domnule comisar. Am să încep reluând uh, o parte din spusele dumneavoastră. Când vorbeați uh, de taxa pe tranzacțiile financiare, spuneați atunci că există un puternic lobby împotriva acestei taxe și spuneați că doriați uh, să ajungeți la un acord cu cei 11 membri care vor pune în aplicare taxa pe tranzacțiile financiare. Parlamentul uh, face eforturi de multă vreme să introducă această taxă și, în sfârșit, după un lung și anevoios proces, am reușit să înaintăm o versiune revizuită a taxei în temeiul unei cooperări sporite. După cum spunea și dumneavoastră, s-a încercat să se dilueze sau să se elimine taxa pe tranzacțiile financiare, industria aflându-se în frunte acestui efort. Două întrebări. În primul rând, reacția acelora care sunt vizați de TTF, de pildă Marea Britanie. Cu toate că Marea Britanie percepe o taxă de schimb de 40%, e vorba de în mare proporție persoane din afara Uniunii. Spune că vor exista consecințe grave în urma aplicării taxei uh, pe tranzacțiile financiare. Și avem pe de cealaltă parte tabăra celor 11 care vor aplica taxa. Se pare că există o disparitate majoră uh, în această situație între spusele comisiei, între uh, solicitările din cadrul uh, negocierilor, cererile de excepții, obligațiunile de stat, de pildă titlurile de stat ar trebui excluse, fondurile de pensii, tranzacțiile interbancare ar trebui de asemenea scutite ceriei și cer o scutire în două etape. Uh, propun, de pildă, ca derivatele să fie lăsate pentru o etapă ulterioară. Și vă întreb cum veți face față acestei probleme că fiecare stat din grupul celor 11 dorește o taxă modelată după propriile standarde naționale. Și cum veți răspunde solicitării din partea Parlamentului de a pune în aplicare această taxă înainte de alegerile din 2014. Da, muncim din răsputeri la această propunere. Acesta este obiectivul nostru al tuturor, ca TTF să se concretizeze în viitorul apropiat. Și putem începe cu cea de-a doua întrebare, cea referitoare la cele 11 state membre. În ceea ce privește poziția acestor state în cadrul dezbaterilor din Consiliu, pot să vă asigur că au dat dovadă de coeziune în cadrul discuțiilor din grupurile de lucru de la Consiliu și acesta este un semnal încurajator. Există, bineînțeles, o serie de puncte care ne îngrijorează, puncte care au fost ridicate de statele membre, de pildă titlurile de stat, fondurile de pensii și alte elemente. Pentru a fi foarte clar, cred că propunerea aflată la ora actuală pe masă ne permite să ajungem în situația în care taxele nu pot fi evitate. În cele din urmă rămâne la latitudinea acelor 11 state să se pună de acord referitor la forma finală pe care o va lua această taxă. Dar Uh, cred că, va, că trebuie să ținem cont tot timpul de posibilitatea evitării uh, taxei în cadrul negocierilor pentru orice compromis. Cred că trebuie să evităm situația în care statele membre introduc un sistem care ar putea fi eludat foarte ușor. Aceasta este poziția pe care Comisia dorește să uh, o accentueze În același timp, uh, alimentăm dezbaterea, furnizăm toate răspunsurile necesare, răspunsuri de natură tehnică, toate datele necesare, pentru că e foarte important ca toate statele membre să înțeleagă în același fel propunerea. Ceea ce privește prima întrebare, referitor la reacția Marii Britanii, înainte de toate, uh, dați-mi voie să vă spun foarte clar, nu uh, va pune capăt activității deja demarate. Într-adevăr, aveți dreptate. E o situație neobișnuită din partea unei uh, țări care folosește deja acest principiu în cadrul sistemului său general fiscal. E foarte important totuși să continuăm. Avem uh, deja experiență dobândită în uh, ceea ce privește cooperarea sporită. Propunerea noastră e una viabilă din punct de vedere tehnic și juridic și nu au niciun fel, uh, nu pot câștiga în fața noastră. Da, dau cuvântul domnului Clint din partea ALDE. Vă mulțumesc, domnule comisar. Sunt membru al Parlamentului European deja de 9 ani și încă din prima zi se vorbește de faptul că statele membre uh, pierd foarte mulți uh, bani în uh, urma evaziunii TVA. Și vă întreb cum putem combate acest fenomen. Nu am aflat vreo cale posibilă pentru a reduce evaziunea și frauda. În al doilea rând, vorbim că avem nevoie, vorbim de nevoia unei integrări sporite, îndeosebi în uh, domeniul financiar, pentru a evita uh, frauda în zona euro. În ceea ce privește um, CCTB, mă întreb dacă nu ar fi mai logic să diminuăm baza pentru TVA pentru a ajunge în cele din urmă la un TVA uniform în toate statele membre. A treia întrebare mă refer la fraudă aici. Cetățenii comit o infracțiune atunci când nu își achită impozitele, întreprinderile însă au ceva mai multă îndemânare, uh, rămân în granițele legalității, însă acest lucru nu le legitimează activitatea. Um, încărcați, împovărați întreprinderile cu impozite uh, sporite, multe sarcini, dar în cele din urmă întreprinderile se așează acolo unde impozitele sunt scăzute. Nu e legitim, dar e legal. Mă întreb ce a făcut Comisia până acum pentru a evita acest fenomen? Mulțumesc! Uh, well, uh, uh regarding, uh, da, mulțumesc în ceea ce privește uh, frauda TVA. Am vorbit în introducerea mea de una dintre propunerile actuale, și anume propunerea referitor la un mecanism de reacție rapidă, care va permite statelor membre să răspundă gravnic în fața acelui fenomen de fraudă tip carusel. Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l adoptăm în Consiliu și uh, a fost de altfel propunerea venită din partea mea și uh, din partea președintelui Consiliului, Michael Coonan. Evident, uh, Frauda TVA e partea fenomenului din cauza tranzacțiilor transfrontaliere și este supus de asemenea și deficiențelor existente la nivel național. Iată de ce semestrul european urmărea să ofere recomandări statelor membre referitor la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a îmbunătăți colectarea taxelor la nivel național. Iată, această problemă a fost abordată. Dacă statele membre adoptă propunerea referitor la mecanismul de reacție rapidă, va reprezenta un adevărat progres în combaterea fraudei TVA. În ceea ce privește ratele TVA și gama acestor rate, aș dori să vă spun că în activitatea noastră viitoare la TVA, unul din subiectele pe care le actualizăm la ora actuală reprezintă uh, diferitele rate aplicate și la ora actuală lucrăm uh, la evaluarea unui sistem de rate TVA diminuat în statele membre. E o muncă în curs de desfășurare, trebuie să venim cu propuneri în acest sens până la sfârșitul anului. Dar iată care e activitatea noastră în acest domeniu. În ceea ce privește deplasarea profitului, pe scurt, e foarte important ca statele membre să pună cât se poate de repede în aplicare recomandările făcute de comisie în planul său de măsuri din decembrie referitor la planificarea fiscală agresivă. Acolo se vorbește despre uh, clauzele abuzive, despre renegocierea uh, tratatelor de dublă taxare și acest lucru va permite ne luarea în calcul a unor tranzacții dacă obiectivul acelor tranzacții este acela de a evita impozitele. În ceea ce privește paradisurile fiscale, vom veni cu o propunere de definiție pentru aceste paradisuri fiscale și vom elabora o așa numită listă neagră a paradisurilor fiscale pentru a reduce astfel cât se poate de mult uh, marja pentru întreprinderi, pentru ca acestea să-și deplaseze uh, veniturile, profiturile în, dif, între diferitele regimuri fiscale existente. Mulțumesc. Acum pentru ECR, Vicky Ford. Thank you. Um, my group... Mulțumesc. Grupul meu s-au pus mult timp taxe pe tranzacțiile financiare. Noi credem că um, companiile își vor muta activitatea peste mări și de suferit vor avea cetățenii, pensionari, guvernele deja se luptă cu un nivel crescut al datoriilor și credem că în urma introducerii acestei taxe companiile europene vor deveni tot mai puțin competitive. Iată de ce 16 țări s-au opus introducerii acestei uh, țări introducerii acestei taxe. Ni se pare că e o taxă care va avea un efect uh, dăunător asupra multor state. Iată de ce Marea Britanie a contestat din punct de vedere juridic introducerea acestei taxe. Ați putea să-mi oferiți un exemplu al altor țări care se presupune că vor trebui să colecteze o taxă cu care nu sunt de acord Deci, o țară uh, care colectează taxe pentru o altă țară, taxe cu care nu sunt de acord, ce vă așteptați că vor face Statele Unite și Singapore? Ce le vom spune acestor țări terțe care nu participă uh, Domnule comisar, ați constatat că Uniunea Europeană nu e tocmai uh, pe placul Marii Britanii la ora actuală și această taxă pe tranzacțiile financiare e unul dintre motive. Puteți să ne lămuriți așadar, domnule uh, comisar, că, te- că țările neparticipante nu vor fi obligate să colecteze această taxă în țările lor. Iar dacă nu puteți să clarificați acest lucru, vă rog să luați uh, TTF de pe masă. Da. Cred că e bine că ați luat în calcul în sfârșit posibilitatea ca TTF să dea rezultate. Intervenția dumneavoastră reflectă acest lucru. Credeți că va funcționa, pentru că, în caz contrar, nu va ar păsa ni de TTF. În ceea ce privește colectarea taxei, bineînțeles că e un proces care va ține, va fi obligația statelor membre. Lucrăm la ora actuală cu statele membre la punerea în aplicare a sistemului de colectarea taxelor, la o schemă potențială de uh, colectarea taxelor. Bineînțeles, în Statele Unite, în, stat, în uh, Uniunea Europeană avem sistemul de asistență reciprocă și cooperare în problemele fiscale. Statele membre trebuie să coopereze și să-și ofere asistență reciprocă în colectarea taxelor care trebuie percepute în anumite state membre. Așadar, acestea sunt prevederile legislației europene. Dacă vorbim de alte state care uh, colectează taxe pe tranzacții ce se desfășoară în alte state, cred că cel mai bun exemplu e Marea Britanie. Își colectează taxele pe principiul emiterii, nu, ar, nu contează unde se desfășoară tranzacția. Important e că acele obligațiuni sunt emise în Marea Britanie. Doamna Ford, îmi cer scuze, nu colectează taxa pentru o altă țară. Nu puteți să-mi dați un exemplu al unei țări care colectează o taxă pentru o altă țară. Domnul comisar, nu am spus niciodată că Marea Britanie va trebui să perceapă impozite pentru o altă țară. E un stat membru care participă, acesta trebuie să introducă sistemele uh, de percepere a impozitelor care să vegheze la colectarea corespunzătoare a acestor impozite. Am spus că există un cadru de asistență reciprocă în cadrul căruia statele membre se vor ajuta uh, pentru că suntem o uniune în cele din urmă, nu suntem 27 de state individuale. Există acest cadru de asistență reciprocă care presupune că statele membre se ajută între ele, cooperează pentru a uh, putea astfel percepe impozitele necesare, însă obligația de a percepe impozitele va reveni statului membru care participă. Dacă tranzacționați o acțiune britanică în uh, Statele Unite, trebuie să plătiți o taxă și Vicky știe acest lucru. Da, același lucru e valabil și pentru taxele portoare și alte propuneri asemănătoare, cu toate că uh, survine astfel o întrebare interesantă. Regula în UE e că dacă colectezi impozite pentru un alt stat, păstrezi 25% din valoarea acelei taxe. Domnul Gigold, eu propunere de compromis pentru țara dumneavoastră, doamnă președinte. Am putea negocia această propunere. Eu, spune doamnă președinte, uh, analizez amendamentele deocamdată. Filip, pentru verzi, eu aș propune mai degrabă o soluție adaptată la nevoile individuale decât o soluție universală pentru toată lumea, pentru că taxa de 25, proporția de 25% e foarte mică. Nu vreau să ofer o soluție pentru guvernul Marii Britanii dacă nu dorește să participe. Domnule comisar, nu vă aflați într-o poziție ușoară, pentru că puteți uh, într-adevăr încuraja, dar nu puteți lua hotărârea pentru toate statele membre. Însă sunt sigur în ceea ce privește un lucru. După ce se va fi liniștit uh, opinia publică referitor la um, toate aceste impozite și la abuzurile fiscale din partea companiilor. Dacă nu venim cu rezultate concrete înainte de alegeri, atunci această situație va alimenta ideea că vorbesc uh, sfalmirile politice obișnuite, dar doar vorbesc, nu fac nimic. Vor avea de câștigat doar partidele extremiste. Acestea vor spune, iată, partidele tradiționale nu doresc să combată abuzurile fiscale. Trebuie să venim cu rezultate concrete. Pe mine mă îngrijorează TTF, nu voi relua cele spuse de ani, dar cred că există două puncte unde mi-aș dori explicații suplimentare. Această scrisoare a grupului celor cinci. Aș dori ca acest lucru să se petreacă mai degrabă la nivel european care sunt măsurile concrete pe care le luați pentru a introduce uh, fenomenul în cadrul comunitar. E o piață comună și opțiunea comună ar trebui să fie regula. Iată, aș propune ca grupul celor 16 țări să se încadreze, să intre și ele să accepte um, taxa pe tranzacțiile financiare. sunteți dispus să luați în uh, considerare o accelerare a directivei uh, um, sediu, filială și alte directive care oferă lacune care pot fi exploatate în beneficiul marilor corporații. Avem mari așteptări din partea dumneavoastră, știm că deja faceți eforturi considerabile, vă felicit, dar acum e momentul în care trebuie să facem tot efortul posibil pentru a înainta, sperând ca ce puțin jumătate din eforturile noastre să se concretizeze înainte de sfârșitul mandatului nostru. În primul rând, uh, sunt de acord cu evaluarea situației făcută de dumneavoastră. Sigur că cele 27 de state membre trebuie să decidă împreună, în unanimitate, și aici Parlamentul European poate avea un uh, rol important în convingerea statelor membre să uh, fie de acord cu propunerea. În ceea ce privește scrisoarea celor cinci, eu o interpretez ca o exprimare a voinței acestor uh, state membre de a merge mai rapid cu extinderea sistemului automat de schimb de informații. Știți că dacă combinăm directiva servicii cu directiva servicii administrative, împreună obținem uh, FATCA, dar deocamdată există unele dispoziții în uh, directiva privind servicii administrative care se pun în aplicare în mod gradual și am ajunge la, o, uh, la un sistem automatizat extins de schimb de informații de-abia după 2017, dacă am păstrat acele uh, prevederi. Acum, există posibilitatea de a <clears throat> um, ocoli acele uh, dispoziții și de a trece la un uh, de a trece mai rapid la un sistem uh, automatizat de schimb de informații de care este nevoie pentru a colecta în mod corect taxele și impozitele în statele membre. În ceea ce privește așa uh, numită directivă privind uh, colectarea taxelor la nivel corporativ, CCCTB, ea este menită să uh, acopere lacunele din directiva privind uh, compania mamă și uh, filiale, filialele. <clears throat> Ea va fi îmbogățită cu propuneri care vor apărea în toamnă din partea Comisiei. Thank you very much. Now for the GUI, Nikos Juntis. Mulțumim foarte mult. Domnule Semeta, ați spus în uh, discursul dumneavoastră că răspunderea dumneavoastră este de, este de a combate evaziunea și evitarea uh, fiscală. Credibilitatea însă este judecată de fapte. Sunteți și șeful Olaf, deci am să vă pun o întrebare pe această temă. Banca Europeană de Investiții a făcut un studiu privind scandalul Siemens și rezultatul a fost un text aproape hilar, dacă nu insultător. Dacă uh, ne uităm la dimensiunea acestui scandal și la compensațiile pe care le cer Statele Unite de la Siemens, arată că aceasta nu este o manieră practică de a uh, lămuri lucrurile. Olaf a descoperit că Zimas uh, era aici implicat uh, în activități foarte asemănătoare spălării banilor. Ce înseamnă aceste acțiuni? În ce era implicat Zimas? ne interesează acest lucru, pentru că e vorba de bani europeni. De ce nu ați cerut înapoi banii de la această companie? Este până la urmă un scandal de turnare de fonduri. Până la urmă, de ce nu ați cerut acele fonduri înapoi? În mod corect că una dintre atribuțiile mele este de a conduce OLAF dar aici trebuie să fiu foarte clar. Olaf este o agenție complet independentă în activitatea sa de anchetă. Olaf este cea care um, hotărăște care este cea mai bună manieră de a uh, duce o anchetă, de a efectua o anchetă și de a uh, dovedi uh, anumite fapte atunci când e vorba de evaziune fiscală, spălare de bani, uh, în fine, activități uh, care implică apărarea intereselor financiare ale Uniunii. Vom vedea ce a făcut Olaf în acest caz special. Atribuția mea referitoare la Olaf se referă la orientări de natură politică către uh, agenție. Și în acest sens am aprobat anumite, un număr însemnat de măsuri uh, specifice și strategii uh, menite să combată frauda, iar uh, în prezent aceste strategii sunt puse în aplicare de diverse directorate generale ale Comisiei. Foarte curând Parlamentul va vota o, rezoluție privind activitatea OLAF, nu pot interveni eu în ancheta unor cazuri uh, specifice care intră în atenția OLAF, pentru că aici acțiunea uh, în sine este răspunderea OLAF și există și o comisie de supraveghere a activității OLAF care vă poate răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc. Doriți să reveniți. Domnule comisar, atunci când ați venit uh, aici pentru prima dată în calitate de comisar, v-am pus aceeași întrebare. Până unde merg atribuțiile comisiei și comisarului și cât de independentă este această agenție? care poartă până la urmă și o răspundere politică. În fața cetățenilor, oamenii își pierd uh, uh, slujbele, se închid șantiere navale, se nasc tot felul de scandaluri și nu avem soluții. Știm că OLAF este o agenție independentă, ați mai spus-o, dar eu vă cer ceva mai multe informații în legătură cu acest caz în speță și vă întreb ce aveți de gând să faceți. Dincolo de independența Olaf, pentru că chiar dacă ea e o agenție independentă, noastră purtați răspunderea politică. Dar haideți să fie foarte clare lucrurile. Cred că e foarte periculos dacă politicienii încep să se amestece uh, în cazuri uh, individuale anchetate de Olaf. A, responsabilitatea politică a politicienilor ține de stabilirea sistemelor și regulilor care guvernează activitatea OLAF. Dar aspectele specifice ale cazurilor, detaliile, sunt administrate de OLAF și în aceste cazuri individuale, dacă aș interveni, aș încălca uh, regula independenței agenției, conform regulilor în vigoare. Așa funcționează sistemul în momentul de față. Ne menținem uh, interesul pentru proceduri și rezultate. Poate puteți reveni cu o actualizare mai târziu. Domnul Gay Mitchell, PP. Mulțumesc am fost uh, odată raportor, uh, uh, ministru din umbră pentru transportul în Irlanda și am aflat că pe noi ne costă dublul mediei costurilor transporturilor și vreau să vă întreb dacă nu avem niciun avantaj competitiv, cum putem crea locuri de muncă? de ce sunt atâtea uh, diferențe între sistemele fiscale din statele membre? În Statele Unite, între uh, state, există diferențe de la 15 la 25% în uh, impozitare. Uh, Statele Unite au cea mai mare uh, taxă corporativă din lume, dar nivelul de colectare este de 12,1% și de aceea cel mai uh, scăzut de la sfârșitul războiului și de aceea uh, Congresul American încearcă să, să rezolve situația pentru că înțelege că libera circulație a bunurilor și serviciilor este o, o cheie a creșterii economice. Unitate în diversitate ar trebui să fie regula de la care plecăm. Unele lucruri țin de statele membre, altele de Uniunea Europeană și aș vrea să ne concentrăm asupra celor care țin de Uniune. Taxa uh, corporatistă în uh, Irlanda este de 11,6%, în acte de 12,5% de fapt. Deci haideți să vorbim uh, o limbă pe care o înțelegem cu toții. Și une, foarte pe scurt o paranteză. Sunt, chiar sunt singurul din instituțiile europene care este preocupat că o treime din valoarea uh, Um, monetară la nivelul, uh, Europe, uh, la nivelul uh, Europei este blocată în uh, bancnote de 500 de euro. Cine folosește bancnote de 500 de euro? 33% din banii europeni sunt uh, blocați în aceste bancnote. Haideți să nu confundăm uh, evaziunea fiscală cu evitarea plății taxelor evaziunea ar trebui să ne preocupe pe toți. De ce avem atâția bani din uh, valuta europeană blocați în uh, bannote de o valoare atât de mare? Da, pentru prima parte a intervenției noastre trebuie să fie foarte clar aici că ne confruntăm cu elemente dăunătoare concurenței în ceea ce privește politicile fiscale. Vrem să uniformizăm regulile și de ce am propus în plus față de uh, ce exista deja, am propus reglementări uh, împotriva uh, planificării fiscale agresive și evitării plății impozitelor. Dar cotele de impozitare, ratele de impozitare sunt treaba guvernelor. <clears throat> al statelor membre. Nu am atacat acest uh, drept al guvernelor naționale. Însă, trebuie să recunoaștem și faptul că există probleme cu uh, mutarea profiturilor de către marile multinaționale sunteți probabil conștient de faptul că multe multinaționale sunt uh, în măsură să plătească 1 sau 2% din uh, impozite pentru că reușesc să mute profiturile între țările în care operează, fie ele în Europa sau în uh, paradisuri fiscale sau în afara Uniunii Europene. Deci asta este problema mare pe care trebuie să o rezolvăm și trebuie să găsim uh, modalități de a evita aceste situații în care multinaționalele practic scapă de la plata impozitelor. În ceea ce privește problema bannotelor de 500 de euro, eu am multe atribuții în portofoliul meu, dar nu, tipărirea de bannote nu este una dintre ele. Înțeleg preocuparea dumneavoastră, dar știți, structura uh, structura acestui, acestei mase monetare este decisă de Banca Centrală Europeană pe baza unor analize, pe baza uh, raportului cerere-ofertă, uh, deci uh, sunt alte proceduri. Doamnă președinte, am vorbit cu Banca Centrală despre acest lucru. Vă întreb și pe dumneavoastră acum, în contextul evaziunii fiscale. Cine credeți dumneavoastră că mută aceste volume imense de uh, bancnote de 500 de euro. De ce nu vorbiți noastră cu Banca Centrală și să-i spuneți că din punct de vedere al evaziunii fiscale ar trebui să discutăm de această problemă? Știți că a fost interzisă uh, bancnota de 1000 de dolari canadieni în, uh, în Marea Britanie iar americanii au retras banuta de 500 de uh, euro din circulație în Statele Unite pentru că există suspiciuni că aceste bancnote sunt uh, utilizate în contextul spălării banilor și a evaziunii fiscale. Da, mulțumesc. Sigur că această temă este un subiect de discuție foarte generos. O să-l reiau cu oficialii băncii centrale și o să văd care au fost rațiunile care au dus la această structură a masei monetare. Vom vedea cum au decis ei această structură. Noi punem în aplicare în momentul de față vreo 30 de măsuri împotriva evaziunii fiscale și spălării de bani și poate că o măsură fiscală suplimentară ar putea să ne ajute să rezolvăm problemele. Președinte, da, am pus și noi uh, problema cu vicepreședintele Băncii Centrale care ne-a povestit povestea bancnotei de 1000 de mărci uh, germane. Nici uh, Germaniei nu-i place evaziunea fiscală. Așa că uh, o să spunem și noi băcii centrale că sprijiniți punctul nostru de vedere. Și acum, din punctul de vedere al PP, din, în numele PPE, doamna Esai. Esaia. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc uh, că sunteți aici pentru a ne vorbi despre evaziune fiscală. Mulțumesc pentru că ați fost în Finlanda la uh, colocul pe această temă. Știți că noi am avut un proiect din proprie inițiativă pe această temă și sprijinim, după cum știți, toate inițiativele Comisiei deși în anumite uh, sectoare am fi dispuși să mergem chiar și mai departe, Conform raportului nostru, cerem uh, mai, sancțiuni mai severe pentru acele companii și instituții financiare care nu urmează regulile. În raportul nostru se spune că autoritățile competente ar trebui să suspende licențele de funcționare ale instituțiilor financiare și băncilor și consilierilor financiari care contribuie la uh, acte de evaziune fiscală. Statele membre nu ar trebui să acorde asistență acelor companii care nu respectă standardele fiscale europene. Sprijin ideea că acele companii care nu respectă regulile fiscale ar trebui să nu primească vreun ajutor de stat sau acces la procesul de achiziții publice, pentru că Deocamdată, directiva privind achizițiile publice este în uh, dezbatere, uh, în negociere tripartită și vom încerca să introducem o astfel de prevedere acolo, dar vreau să știu și reacția dumneavoastră în legătură cu acest lucru, cu suspendarea licenței de funcționare a băncilor. Credeți că e o măsură realistă, se poate? Și, în al treilea rând, în raportul nostru subliniem poziția țărilor în curs de dezvoltare care nu au putere de negociere pe piața internațională, pe, în, la scară internațională și care suferă enorm dacă pierd uh, uh venituri din, uh, din taxe o sumă estimată de noi la 125 de miliarde de euro. Deci, dacă am putea să facem o modificare pe această temă, aceasta ar avea un impact uh, uriaș pe viitor față de uh, țările în curs de dezvoltare. Ce poate Europa să facă mai mult în această direcție? Ok, so uh, thank you. Bine, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Așa cum vă spuneam, am urmărit cu un deosebit interes rapoartele din această comisie și doamna Cleva e raportor pe acest subiect, da, se află în sală. Ideile pe care le-am exprimat merită să fie luate în considerare. A existat și un trialog în ceea ce privește achizițiile publice și și în cadrul acestuia poate fi adresată această problemă legată de companiile care participă la procese de achiziții publice, dar în același timp nu își plătesc taxele. Mie îmi place foarte mult această idee de revocare a licențelor băncilor. pentru că sunt bănci care își ajută clienții să comită fraude fiscale. Deci și acest subiect e unul care poate să fie analizat. Dar cred că ce e important acum e ca noi să combinăm eforturile. În primul rând, trebuie să adoptăm ceea ce deja există și apoi să lucrăm în paralel asupra unor noi elemente. Să nu ajungem într-o situație în care, da, e o idee bună, haideți să o discutăm și după aceea să uităm să mai adoptăm măsurile care deja există. Cred că e vorba de angajament. Trebuie să fie adoptat ceea ce se propune. E foarte important. Apoi, în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, Recent am fost în Etiopia, acolo am participat la o reuniune cu Comisia Uniunii Africane, am discutat acest subiect și am primit sprijin în ceea ce privește dezvoltarea prețurilor de transfer pentru țările în curs de dezvoltare. Unele dintre ele au introdus deja asemenea sisteme și deja obțin câștiguri de pe urma lor. Există și un manual al ONU în ceea ce privește aceste prețuri de transfer pentru țările în curs de dezvoltare, care ar putea fi folosit foarte bine de aceste țări. Tot la această reuniune am mai putut să observ și faptul că această Comisie Africană dă dovadă de multă bunăvoință spre cooperare. Și în ceea ce privește construirea de capacități de câștig din venituri. Comisia se implică foarte mult și și statele membre, astfel încât să ofere asistență țărilor în curs de dezvoltare. Mulțumim. Acum, doamna Cleva, din partea S și de. Da, aș dori să continui pe aceeași linie a raportului care a fost adoptat în comisie acum două săptămâni. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar, și anume tot de ce avem nevoie există deja pe masă avem uh, măsuri foarte bune cum să abordăm evaziunea fiscală, frauda fiscală, paradisurile fiscale, așa că e cazul să luăm o decizie. Mult succes la reuniunea ECOFIN și, ECOFIN și și la cea din Consiliu. Eu aș dori să știm ce părere aveți dumneavoastră despre definiția paradisurilor fiscale. Eu cred că odată ce există o definiție a unui termen și există niște propuneri concrete în ceea ce privește sancțiunile care apar pe, pentru instituțiile care apar pe această listă neagră, și Comisia Econ deci dorește o listă europeană neagră pentru aceste țări, atunci cred că am putea să mergem puțin mai departe față de planul inițial de acțiune, pentru că în planul inițial de acțiune nu e adresată această problemă. Așa că noi, Comisia Econ, dorim să mergem mai departe, să mergem mai departe cu definiția, cu codul de condu- cu un grupul privind codul de conduită și așa mai departe. Ne dorim să uh, ieșim din această situație de impact, de impas în ceea ce privește definiția. Noi am fost, noi, comisia noastră, am fost puțin mai ambițioși decât Comisia Europeană, dacă pot să mă exprim așa. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre o listă neagră europeană și definiția paradisurilor fiscale. Apoi, despre CRD 4. S-a discutat despre acesta în ultimele luni și apoi la acordul la care s-a ajuns în ceea ce provește raportarea de la țară la țară pentru instituțiile financiare. Raportul care a fost votat în Comisia Econ mergea din nou mai departe, noi am mers mai departe, ceream să existe obligații din partea companiilor, nu doar pentru anumite companii, ci pentru toate din toate sectoarele. Ne doream foarte mult să fie crescută transparența și să se facă acțiuni concrete la nivelul Uniunii Europene. Credem că e nevoie să mai facem un pas în ceea ce privește contribuțiile naționale care să fie echitabile în sistemele noastre. Am cinci minute, nu? Doamna președinte, deja ați vorbit vreo patru minute, cred. Vreau să spun ceva despre directiva în ceea ce privește spălarea de bani. Dacă doriți să introduceți o obligație prin care să se creeze registre publice guvernamentale în care să apară companiile, trusturile și alte asemenea sisteme legale, aveți planul să faceți așa ceva? Mulțumesc! Doamna președinte, da, e clar că nu prea mai are timp domnul comisar în minutul pe care l-ați lăsat să ne răspundă la întrebări, dar va încerca să o facă. Da, voi încerca să fiu foarte succint în ceea ce privește paradisurile fiscale. Definiția pe care o avem noi include definiția paradisurilor fiscale, dar aceasta, da, există. Desigur, putem discuta despre area de aplicare a definiției, însă noi ne propunem să folosim această definiție și în ceea ce privește lista neagră. Acest lucru însă trebuie să fie făcut de statele membre, însă noi ne propunem să, coordinăm acea, să coordonăm această activitate odată ce va exista o platformă în ceea ce privește guvernanța. Potrivit avocaților, dacă am trece la o listă neagră europeană, atunci am încălcat principiul de proporționalitate. Trebuie să ținem cont de faptul că la nivel de Uniune nu avem funcții de administrare. Colaborarea cu statele membre s-ar putea să fie mult mai eficientă în acest domeniu apoi în ceea ce privește raportarea de la țară la țară și lupta împotriva spălării de bani. Acestea sunt subiecte de care se ocupă colegul meu, Michel Barnier. Însă noi colaborăm foarte strâns. În ceea ce privește raportarea de la țară la țară, cred că am făcut deja niște prim pași, avem un acord în ceea ce privește propunerile existente din partea Comisiei. Comisia urmează să raporteze instituțiilor rezultatele implementării acestui sistem de raportare de la țară la țară. Odată ce există baza acestei, raport, baza acestei comunicări, după aceea putem să vedem ce se mai poate face în acest domeniu. Cât despre directiva privind spălarea de bani și proprietatea, aici trebuie să spun foarte clar că eu sunt pentru dezvăluirea beneficiarilor de pe urma proprietății. felul în care ar trebui să arate acest proces, eu cred că trebuie să căutăm calea cea mai eficientă de a ajunge la rezultate. Integrarea registrelor publice, când vorbim despre aceasta, atunci există totdeauna uh, posibilitatea ca munca să se concentreze asupra acestor registre, însă și actualizarea registrelor e foarte importantă pentru a avea informații cât mai proaspete. Trebuie să vedem care este calea de urmat și apoi să o implementăm. Mulțumim! Acum din partea PPE, doamna Golpeci. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să vă felicit, domnule comisar, pentru că am auzit deja foarte multe de la dumneavoastră. Planul de acțiune conține niște acțiuni concrete și sper că acesta va fi sprijinit. Aștept cu nerăbdare rezultatele. Aș dori să salut faptul că dumneavoastră ați reușit să rezolvați problema privind schimbul de informații. M-ar bucura și mai mult dacă ceea ce s-a întâmplat ar deveni un proces automat și s-ar putea extinde la mai multe țări. Din câte știu eu, în acest moment, cinci țări sunt pentru acest sistem. Permiteți-mi să vorbesc acum despre altceva și anume acțiuni împotriva fraudei și mai ales împotriva fraudei TVA. La Ecofin s-a menționat un pachet, însă acesta nu a primit sprijin. Domnule comisar, ați menționat faptul că acest subiect se va reîntoarce în lumina discuțiilor. Eu nu sunt sigură că aceste două directive vor fi sprijinite în același timp. În ceea ce privește taxa inversă, ar fi posibil ca anumite țări care ar dori să introducă o asemenea taxă să aibă posibilitatea, cred că ar fi un instrument foarte bun de luptă împotriva fraudei TVA. Vă mulțumesc! Și eu voi răspunde cât de pe scurt la această întrebare. E clar că astăzi nu putem spune care va fi decizia care se va lua în Consiliul ECOFIN. Propunerile există, sunt în lucru, există niște noi dezvoltări în acest domeniu însă cred că suntem foarte aproape să ajungem la un acord în ceea ce privește introducerea acestui nou mecanism de care eu cred că e neapărat nevoie, astfel încât să putem să răspundem la toate problemele legate de fraudă. Apoi, mecanismul privind o taxă inversă, trebuie să ne amintim că există acest sistem prin care statele membre pot să se adreseze comisiei, să ceară implementarea acestui sistem, iar apoi există o procedură prin care uh, Comisia poate să facă această propunere Consiliului, și anume de a introduce un asemenea mecanism. Însă ar fi foarte periculos și foarte riscant dacă statele membre singure au, ar introduce acest mecanism de taxă inversă, pentru că are implicații și asupra țărilor vecine. Dacă analizăm punerea în aplicare specifică, atunci, în primul rând, trebuie să vedem cum punerea în aplicare acestei taxe inverse ar afecta alte țări, pentru că frauda ar putea să se mute foarte repede din țara care introduce mecanismul în țara în care acest mecanism nu există. De aceea e nevoie întâi de niște soluții la nivel european și de o abordare coordonată la nivelul Uniunii. De aceea cred că e nevoie neapărat de acest mecanism acum. Mulțumim, spune doamna președinte, și acum, din partea S&D, domnul Ludvigson. Când vorbim despre frauda TVA, vorbim de o problemă foarte mare, așa că Uniunea Europeană trebuie să facă mult mai mult. Din păcate, această muncă a fost până acum uh, foarte înceată. Există câteva legi pe, în lucru, ne dorim acest mecanism cât mai repede și apoi ne dorim ca, posibilit- ca statele membre să aibă posibilitatea de a implementa taxa inversă, mai ales pe produsele care, pe care se fac fraude foarte multe. Întrebarea e, vom reuși să facem toate acestea pe parcursul verii? În afară de faptul că există aceste propuneri, ce putem face mai repede pentru statele membre? Procedurile să fie accelerate. Această procedură ar putea fi închisă în 5 luni, de exemplu. Ce face domnul comisar pentru a accelera procedura? Și apoi țin să vă mulțumesc și pentru munca pe care ați făcut-o până acum în ceea ce privește frauda fiscală și evaziunea fiscală. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu dumneavoastră cu faptul că frauda TVA este una dintre marile probleme pe care le avem în Uniunea Europeană. Propunerea de un mecanism de acțiune timpurie uh, e importantă, e, obiectivul acesteia e tocmai de a soluționa această problemă repede. Însă întâi Comisia trebuie să analizeze situația, trebuie apoi să aibă acordul Consiliului în ceea ce privește propunerea făcută de Comisie, așa că procedura este una îndelungată. Prin adoptarea mecanismului pe care îl propunem noi, Procedura va dura maxim o lună. Nu 5 luni, ci maxim o lună. Și de aceea noi cerem atât de mult statelor membre să fie de acord cu acest mecanism. Dar decizia se află acum la statele membre, din păcate. Și cum zicea cineva, eu nu pot să pur și simplu să apăs un buton și decizia să fie în vigoare. Statele membre trebuie să decidă. Mulțumim, spune doamna președinte, și o ultimă întrebare din partea PP, doamna Luling. Mulțumesc. Îmi cer scuze însă pentru o scurtă absență, dar a trebuit uh, să mă adresez unor jurnaliști luxemburghezi, însă l-am audiat cu mare atenție pe domnul comisar în introducerea sa și pentru că s-a referit la TTF, taxa pe tranzacțiile financiare, doream să îi adresez o întrebare vizând aplicabilitatea textelor propuse de comisar pentru introducerea acestei taxe prin intermediul cooperării consolidate. Nu mai departe decât ieri, un membru al uh, BC, direcțiunii BC, fără a vorbi deschis, a subliniat totuși dificultățile la nivelul pieței interbancare cu consecință uh, o problemă a lichidităților. Domnul Tobin însuși economistul care e descris ca părintele TTF și-a luat oarecare distanțe vis-a-vis -vis de forma actuală a TTF, pentru că acum ea nu răspunde obiectivului său principal. Iată de ce, cum spuneam însuși domnul Tobin, a devenit un oponent al acestei taxe, care totuși poartă numele lui. Totuși, cum a spus și domnul Gozes, trebuie să ținem seama de efectele negative ale introducerii unei astfel de taxe în formula propusă acum. Iată de ce doresc să întreb pe domnul comisar dacă e dispus să țină seama de criticile formulate în ce privește textul dumnealui sau dorește cu orice preț să își uh, apere proiectul inițial cu toate detaliile sale, chiar dacă această navă pare să se scufunde în cele din urmă. Președintele Eurogrup, care tocmai ne-am întâlnit, a spus în mod clar că dacă această taxă va fi aplicată și fondurilor de pensii, țara lui nu va uh, fi de acord. Eu, în primul raport Podimata, unde fondurile de pensie erau excluse, la fel ca OPCVM-urile, pentru a evita ca aceste instrumente financiare să migreze către Singapore, cum spuneam, încercam să ridic această problemă. Repet, sunteți dispus să țineți seama de criticile întemeiate ale multor uh, politicieni, dar și economiști. Vă mulțumesc! Well, of course, uh, I very carefully listened to... Bineînțeles că am ascultat cu atenție diferitele opinii pozitive și negative în legătură cu această propunere. Cred că e normal să existe o dezbatere politică, să existe uh, cei care sunt pentru, cei care sunt împotriva propunerii. Serviciile mele studiază fiecare analiză care este făcută de diferitele instituții, fie că sunt instituții financiare sau analiști independenți. Foarte des ajungem la următoarea concluzie. Aceste analize se bazează pe niște prezumții greșite, iar pe baza acestora, bineînțeles că concluziile care sunt trase sunt unele foarte îngrijorătoare. Și cred că ceea ce ne lipsește în Uniunea Europeană e faptul că nu există analize independente făcute de niște persoane independente atunci când vorbim despre niște subiecte foarte delicate. Experții pe care îi avem în comisie ar putea să fie văzuți ca fiind experți independenți. Așa că noi am făcut tot ce ne-a stat în putere astfel încât să avem o propunere care să funcționeze și care să aducă beneficii suficiente statelor membre să aibă efect asupra activităților negative de tip speculativ desfășurate de instituțiile financiare. Un alt punct care e important e acesta. Există această procedură de cooperare consolidată. Înseamnă că 11 state membre au decis să avanseze și au dorit să facă acest lucru într-un fel coordonat. Dacă nu ar exista această procedură de cooperare consolidată, atunci situația ar putea sta în felul următor. 11 decizii specifice naționale în ceea ce privește TTF-ul. Și atunci, bineînțeles că efectele ar fi unele negative pentru piețele financiare, pentru că este foarte greu să proiectezi o taxă la nivel național și să nu ții cont de niciun fel de consecințe specifice pentru alte țări. De aceea, o soluție la nivelul Uniunii Europene, sub forma cooperării consolidate, e calea de urmat. avem acest obiectiv de a accelera procedura, de a nu ne răstrânge doar la cele 11 state membre, ci de a ne continua eforturile astfel încât această taxă să fie la un nivel global. Însă cineva trebuie să dea startul, trebuie să demonstreze, trebuie să se dovedească un exemplu în acest domeniu. Cât despre detaliile specifice ale propunerii, așa cum îi spuneam și doamnei Podimata, acum rămâne la latitudinea statelor membre să discute fiecare detaliu din propunere. Rolul comisiei aici este să faciliteze această discuție. De asemenea, Comisia trebuie să supravegheze discuția astfel încât să nu se ajungă într-o situație în care taxa să, fie, să poată fi ușor eludată. Cred că e în interesul tuturor să adoptăm propunerea, pentru că propunerea, să func- propunerea care funcționează și care nu poate fi eludată de instituțiile financiare, uh, și acea soluție care aduce beneficii statelor noastre membre. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim mult, domnule comisar. Nu sunt foarte sigură când ne vom mai întâlni. De obicei am o dată fixată în notițele mele, dar deocamdată această dată nu există, așa că eu sper că ne vom întâlni cândva în luna septembrie. Vă mulțumim foarte mult! Cei care doresc să părăsească sala, vă rog să faceți acest lucru în liniște, pentru că mai avem încă un punct pe ordinea de zi, raportul Hökmar. So, as I said, we will now move on. Cum vă spuneam, trecem acum la un schimb de opinii și o actualizare a informațiilor vizând recuperarea și, directiva recuperare și rezoluție a instituțiilor de credit. Ne întâlnim la Strasburg pe 20 și știu că raportorii din umbră nu și-au finalizat uh, munca, dar pentru interesul public am solicitat uh, informații suplimentare, tocmai pentru că ultima dată când am uh, discutat acest punct nu uh, am avut suficient timp. Acum uh, dispunem de 45 de minute pentru această discuție și l-aș ruga pe Gunnar să ne ofere informațiile cele mai recente, fără să reia toate detaliile, în 10 minute dacă ar putea să ne informeze, cum spuneam, la fel și raportorii din umbră, dacă s-ar putea limita la 5 minute de intervenție, am putea uh, avea suficient timp și pentru alte intervenții, dacă și alți colegi doresc să se exprime. Ar trebui să fim atenți cu managementul timpului. Însă, Gunnar, îți dau de îndată cuvântul și mulțumesc mult că ai venit. Știu că E destul de straniu, având chiar mâine o întâlnire cu raportorii din umbră, să avem o astfel de discuție aici, dar din punctul nostru de vedere e un dosar foarte, foarte important. Sunt sigur că știi și tu acest lucru. Mulțumesc! Am avut ocazia să discutăm deja pe marginea acestui dosar de nenumărate ori. Procesul este unul lung și mi se pare că um, am uh, avut o colaborare foarte bună cu raportorii din umbră. Am apreciat foarte mult cooperarea noastră și, cum spuneai, mâine sper că avem o ultimă astfel de întâlnire cu raportorii din umbră, așa încât pe 20 mai în Strasburg să și putem vota acest raport, ceea ce înseamnă că următorul următoarea parte a procesului poate să avanseze și e important ca acest dosar să poată ajunge în faza de aplicare. Aș dori să spun câte ceva despre metoda de lucru, pentru că scopul meu a fost acela de a uh, alcătui un compromis cât mai larg. Iar în acest scop, atunci când există un numitor comun sau un coridor comun, atunci, practic, putem merge pe acest coridor unii alături de ceilalți. Și aceasta cred că e realitatea a ceea ce am înfăptuit. Aș dori, doamnă președinte, să se consemneze faptul că am fost tulburat oarecum de Uh, faptul că într-o vineri după amiază s-a spus că raportorii nu doresc să furnizeze informații asupra a, uh, progresului acestui dosar. Ori știm că vizează a, uh, depozitele. A, chiar nu înțeleg maniera de a aborda astfel de probleme uh, grave prin intermediul Twitter. Noi discutăm aici între coordonatori atunci când uh, propun un compromis colegilor mei. Nu e uh, o etapă încheiată, iar scopul meu e de a uh, întruni toate solicitările și nu de a furniza un document final. Iar din punctul meu de vedere, acest lucru e foarte important. Trebuie să știu că ei au încredere în mine, iar eu pot avea încredere în ei. Pentru că acest uh, proces a fost cât se poate de transparent, nu doar prin dezbaterile din comisia noastră, ci și prin diverse evenimente, cum sunt conferințele de presă, unde jurnaliștii au pus diverse întrebări și am încercat să Uh, mă mențin în limitele lucrurilor comune. Și am repetat de fiecare dată că anumite puncte nu erau finalizate. Ca atare, deschiderea și transparența sunt niște precondiții pentru munca noastră, deci doresc să se consemneze, doamnă președinte, acest lucru. Acum, revenind la dosar și la substanța acestuia, există două lucruri esențiale. Și discuțiile noastre cred că au dezvoltat o înțelegere comună a structurii problemelor, dar și asupra oportunităților de a le rezolva. Pe de o parte există acest nou instrument de bail-in. El a existat întotdeauna, dar existând prea mulți actori pe piața financiară, nu a fost folosit până acum, deși exista și în trecut. Scopul nostru comun a fost ca instrumentul de recapitalizare internă, bail-in, să fie unul credibil atunci când apare o criză bancară dar să poată în același timp crea forme solide de a finanța băncile. Și cred că apar două avantaje importante ale instrumentului de recapitalizare internă. Unul, efectul uh, preventiv. Băncile să fie structurate în așa fel încât ele să fie mai robuste dar ca și fiecare investitor într-o bancă să poată deveni supraveghetor. Să nu existe doar uh, supraveghetori uh, uh, publici, dar piața însăși să furnizeze astfel de instanțe de supraveghere. Uh, evaluarea riscurilor și buna capitalizare uh, pentru a preîntâmpina riscurile. Un al doilea lucru, vizând recapitalizarea internă. Uh, Acesta nu trebuie să fie structurat în așa fel încât să creeze temeri acolo unde nu e cazul, ci să ofere un maxim de credibilitate. Și aici vorbim despre deponenți. Am spus în dezbaterile noastre că ce s-a întâmplat în Cipru În ce privește recapitalizarea uh, internă a uh, depozitelor de sub 100.000 de euro, a înlăturat din credibilitate. Prin urmare, am decis ca depozitele sub 100.000 de euro să nu facă parte din recapitalizarea internă. Însă toate celelalte uh, depozite pe care nu sunt asigurate pot uh, suporta recapitalizarea internă. E foarte dificil să vedem dacă băncile asupra care am decis măsurile de recapitalizare ar ajunge sau nu în situația de a avea nevoie de uh, recapitalizarea internă a depozitelor. Trebuie să asigurăm un sistem de plăți și o stabilitate a băncilor. Dar aș dori să subliniez că astăzi nu există reguli în acest sens. Iar dacă nu există claritate legislativă într-o situație de criză, nu ai nici uh, claritate la nivel operațional. Iar acest lucru a fost limpede în uh, crizele prin care trecem, în situații în care persoane cu foarte multă experiență nu știu ce să facă. Așa au apărut ezitări și deseori decizii greșite. Încercăm să ne asigurăm că asta nu se va mai întâmpla. Și de asemenea mai încercăm să ne asigurăm că într-un cară extinsă, o problemă sistemică, poate fi încadrată în niște criterii stricte, iar uh, guvernul ar putea interveni cu instrumente financiare solide. Aș dori să aduc câteva clarificări despre aceste instrumente. Nu este vorba uh, despre uh, deponenți, uh, bănci sau proprietari. Aceste lucruri se întâmplă după ce proprietarii și-au pierdut capitalul. Când te găsești într-o criză sistemică unde niciun alt instrument nu pare să fie suficient pentru a garanta și proteja stabilitatea. Dar, așa cum am văzut în numeroase crize, statele au intervenit cu banii contribuabililor fără a primi nimic înapoi. Ce facem noi aici e de a ne asigura că dacă există o intervenție publică și insist, o intervenție publică, pentru că nu e vorba doar de statele membre, poate fi vorba și de o finanțare europeană. Ei bine, într-un astfel de caz, se uh, pot totuși uh, obține uh, acțiuni și la finele crizei ai în mână niște titluri de valoare. Și se poate vorbi și în acest caz de o recapitalizare internă. Dar vedem că pentru moment guvernele salvează bănci, însă noi în același timp trebuie să ne asigurăm că și banii contribuabililor sunt protejați. Așa trebuie să se întâmple trebuie să putem folosi toate instrumentele pentru a proteja stabilitatea. Trebuie să subliniem că în viitor niciun acționar, niciun proprietar, niciun director de bancă nu trebuie să simtă că ajunge pe marginea prăpastiei nu poți să-ți asumi riscuri pentru proprietatea pe care o gestionezi. Aceasta trebuie să fie o regulă clară. În alte sectoare am reușit să obținem uh, claritate legislativă și mai mare, pentru că, și am să mă opresc aici, pentru că asta înseamnă și mai mare claritate la nivel operațional, dar și mai bună protecție a valorilor pe care noi le considerăm cele mai importante. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Gunnar! În ce privește uh, tweet, uh, mesajul tweet pe care l-am trimis chiar eu, am considerat că la momentul respectiv uh, ilustrez starea de fapt. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, întâi pentru SND, Alisa. 5 minute maxim, te rog. Mulțumesc. Aș dori întâi de toate să mulțumesc lui Gunnar pentru deschiderea uh, lui și spiritul de compromis. Cred într-adevăr că am obținut progrese notabile. dacă îmi permiteți, există patru ultime puncte care cred că vor fi rezolvate chiar mâine. Majoritatea au de-a face cu legătura implicită între bănci și uh, datorii suverane. Și tocmai am vorbit despre Cipru în acesta este un exemplu cât se poate de viu al felului în care o aceeași problemă poate să uh, atragă după sine o țară întreagă într-un coșmar, în timp ce o aceeași problemă abordată într-o țară mai solidă trece neobservată. Așa că ne gândim mereu la acest lucru odată ce ne plasăm pe piața internă. Unul dintre elementele pe care vreau să îl subliniez este uh, rolul EBA. Încercăm să reechilibrăm puterile de mediere, în special în ce privește uh, rezolvarea conflictelor între uh, țara mamă și țara primitoare încercăm să restabilim echilibrul de puteri între mm, standardele tehnice și uh, trebuie să avem un fel de arbitraj tocmai pentru a salvgarda continuitatea pieței interne și să prevenim fragmentarea pieței Uh, de uh, state care blochează accesul sau și alte state care decid ce e de făcut. Un al doilea punct. O problemă la care Gunnar ține foarte mult și o consider și eu importantă. Trebuie să fie abordată în acest uh, text legislativ. E vorba de condiționalitatea intervenției publice. Uh, Cred că măsurile sunt destul de limpezi pentru a garanta că nu vor exista două tipuri de soluții. Pentru țări slabe trebuie să ne bazăm pe bail-in, pe capitalizare internă și în țări mai puternice ne bazăm mai mult pe bail-out. Abordarea propusă de Gunnar și pe care am lucrat este cât se poate de rezonabilă, dar trebuie să ne asigurăm că nu apar uh, consecințe nedorite. Mă refer în special la accesul la capital în funcție de uh, tipul de bancă și tipul de stat. Sunt mici detalii pe care încă trebuie să le mai uh, nuanțăm. Al treilea element pe care doream să vi-l transmit, tipurile de instrumente de care dispunem pentru, de care dispunem pentru rezoluție. Am lucrat pe fonduri de rezoluție individuale, adică naționale, bazate pe uh, o contribuție din partea statelor membre în funcție de risc. Dar mă preocupă acest lucru pentru că am avut o propunere din partea Comisiei în care susținerea reciprocă a acestor fonduri trebuia să fie regula. Ori am trecut acum la o altă situație unde nu se face referire la așa ceva. Dar uh, am încercat să formulez un compromis prin care aș spune că statele membre ar decide măsurile în cazul în care doresc să fuzioneze aceste fonduri de rezoluție. Cred că e dificil să mm, transformăm în obligatorie această contribuție reciprocă, mai ales după criza cipriotă. Acum par, par să ne îndepărtăm de astfel de soluție. Iată de ce mă întrebam în ce fel putem incorpora un text mai nuanțat aici. În fine, ultimul element se referă la uh, aducerea pe aceeași linie a acestei rezoluții cu taxele care au fost plătite de bănci în trecut și care acum ar putea eventual fi folosite ca fonduri de rezoluție. Trebuie să ne uităm și la detalii dacă aceste uh, fonduri sunt partea bugetului național sau dacă sunt elemente vizibile și transparente ce pot fi folosite cu ușurință pentru a interveni în cazul unor crize. Uh, multe din aceste puncte au fost practic rezolvate, după care le-am reevaluat și mulțumesc încă o dată lui Gunnar că a fost foarte deschis la aceste reevaluări provocate, în special de criza cipriotă, iar acum, odată ce citim din nou de la cap la coadă întregul text, înțelegem mai bine că există încă câteva detalii de genul celor citate de mine acum, care mai trebuie să abordate, dar am mare încredere că uh, le vom da de capăt chiar mâine în întâlnirea noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, până președinte. Ulf Clint are cuvântul. Mulțumesc. Sunt și eu de acord. Aproape că am terminat, iar mâine, la ultima întâlnire, vom finaliza lucrurile. Totuși am câteva comentarii. În ce privește instrumentele guvernamentale, textul spune acum că în ultim recurs, în Mm, conjuncție și cu alte instrumente. Ori eu aș dori să rediscutăm formularea aceasta, deoarece ultim recurs și în conjuncție, în complement cu alte instrumente, nu mă satisface. Apoi, propunerea ca atare spune că dacă guvernul decide să intervină, guvernul va folosi toți banii din fondul de rezoluție. Eu unul nu prea sunt de acord. Fie recapitalizarea e suficientă, fie fondul de rezoluție e suficient. Alminter, dacă guvernul intervine, ar trebui văzut exact în ce fel. Acum, dacă tot vorbim de bail-in, cred că trebuie să fie limpede. Să definim depozitele care cărora li se poate aplica recapitalizarea internă, adică cele peste 100.000 de uh, euro. Textul acum spune că e, ultim, e instrumentul de ultim recurs după epuizarea susținerii guvernamentale. Poate n-am citit eu bine, dar mie mi se pare că o ierarhie clară între banii acționarilor, uh, recapitalizarea internă și așa mai departe. Nu, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe excepții. În ce privește derivatele, ar trebui, așa cum Philip Lambert propunea, să facem o diferențiere simplă între cei care trec prin CCP sau trebuie să instaurăm excepții pentru cei care continuă să lucreze pentru industrie, de exemplu. Și aici apar derogări, cum apar și în dosarul EMIR. Trebuie să le tratăm la fel ca și pe cele uh, de aici, de la CCP. Uh, s-a vorbit despre depozitele uh, bail-in. Instrumentul de asemenea este limpede. Un alt punct. Fondul de GS trebuie să decidem cum va fi folosit acest fond. E un dosar separat care nu a fost încă finalizat. Nu am trecut încă la etapa trialogului și mă întreb dacă e cazul să mergem atât de departe aici sau uh, mai bine să ne abținem de la interfera cu discuțiile care sunt încă în curs. Instituțiile de credit deținute de guvern și garantate integral de guvern. Uh, bănci uh, speciale pentru uh, scopuri specifice. Aici există un profil de risc zero și întrebarea în cazul lor este dacă dacă, în cazul în care și ele intră în necazuri, sunt salvate automat de guvern, care este acționarul principal. Și dacă și în acest caz se va face recurs la fondul de rezoluție, eu nu cred că uh, acest lucru e justificat. Aceste uh, tipuri de instituții nu vor face niciodată uz de fondul de rezoluție. Ultimul punct vizează calendarul. Vorbim acum despre 2018. Ori eu cred că ar trebui să fim ceva mai ambițioși, știut fiind că va fi dificil să convingem Consiliul să uh, deplaseze data ceva mai devreme. Dar dacă zice de pe acum că e 2018, e clar că în niciun caz nu vom obține nimic mai devreme din punct de vedere strategic, măcar ar trebui să uh, uh, obținem uh, o dată mai apropiată. Trebuie să încheiem dosarul cât se poate de rapid, deci e bine să votăm săptămâna viitoare. Următoarele falimente bancare nu vor sta să ne aștepte pe noi încă zeci de ani, așa că ar fi bine să avem ceva la îndemână pentru a um, obține consolidarea necesară și dacă nu finalizăm acest dosar, e clar că statele membre vor încerca în continuare să evite aceste lucruri. Mulțumesc! Filip, Uh, da, mulțumesc. Cred că voi fi de acord cu multe din cele spuse de voi, așa că nu am să le repet. Am să mă concentrez asupra unui aspect menționat deja de Eliza. Gunar, știu că e un subiect care ți-e drag și trebuie, într-adevăr, să avem un motiv întemeiat pentru a folosi remarcile Elizei. Da, am uh, hotărât că autoritatea bancară europeană este locul unde să definez standardele, însă, din păcate, în urma experienței mele belgiene referitoare la uh, criza financiară în care au fost implicați giganți bancari precum Fortis, Dexia și așa mai departe, mă face să cred că dacă vrem să evităm atacurile de panică bancare, avem nevoie de un plan. Nu putem accepta ca o, un singur stat să dea tonul și dacă țările gazdă nu uh, sunt de acord, fiecare poate să facă ce vrea. Avem nevoie de o consolidare, de o coordonare sporită. Cred că mecanismul unic uh, de rezoluție ei bine, cred că în acest sens o propunere va veni mai degrabă, nu cred că va fi transpus în legislație curând. Cred că trebuie să ne luăm niște măsuri minime de siguranță. Sunt de acord cu cei care spun că nu putem uh, să luăm măsuri de natură fiscală care au un impact asupra vieții cetățenilor fără a da dovadă de transparență și răspunderea necesară. Trebuie să ne asigurăm că nicio hotărâre luată de EBA poate avea consecințe bugetare inacceptabile pentru statele membre. Cred că orice stat membru poate să se opună și cred că e o măsură de siguranță justificată. Rog raportorii din umbră și, bineînțeles, domnul raportor să ia în calcul această posibilitate să spunem că luăm o mediere cu caracter obligatoriu doar pentru uh, acele rezoluții în care sunt implicate grupuri uh, transfrontaliere. E vorba de articolul 12.4, apoi în ceea ce privește uh, eliminarea impedimentelor pentru procesul de abilitare 15.5 și apoi articolul 83.6. Acestea sunt cele trei puncte unde credem că ar trebui să introducem un proces de mediere cu caracter obligatoriu pentru EBA. Și aș relua măsurile de salvgardare fiscale aici, pentru ca lumea să știe că avem un mecanism clar Uh, puternic de arbitraj, dar care are limite. Prefer această situație în fața unei uh, situații în care toată lumea poate să facă ce vrea. Aceasta este ideea pe care o voi uh, sprijini mâine. Cred că e o idee care conferă o dimensiune europeană și transfrontalieră necesară acestei uh, măsuri de redresare și rezoluție a instituțiilor de credit și de investiții. Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de Olf privind punerea în aplicare. Practic, răspunsul pe care l-am primit de la comisie este că acum putem continua și credem că pe data de 1 iunie 2016 totul va fi în vigoare. E vorba de intrarea uh, legală în vigoare E vorba de, uh, în primul rând, 115. Se presupune că până pe 1 iunie 2016 totul va fi operațional, dar mai e mult până atunci, practic 3 ani. Dacă acceptăm actuala schemă, e vorba de practic 10 ani după izbucnirea crizei economice și financiare vrem să fim luați în serios de către alegători când spunem că nu vrem să schimbăm regulile jocului, dar le schimbăm. O ultimă observație, și anume definiția depozitelor la ora actuală e vorba de o creanță dovedită de un certificat, dar poate fi vorba și de o obligațiune dacă folosim aceeași definiție. Trebuie așadar să clarificăm această definiție pentru ca ea să nu fie greșit folosită. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc, dați-mi voi înainte de toate să-l felicit pe raportor. Încearcă să țină barca pe un curs drept în timp ce noi ceilalți încercăm să deviem în numeroase direcții diferite. E un dosar greu, învățăm cu toții din acest proces. Iată tablou de ansamblu. Bărcile se prăbușesc, trebuie să ne asigurăm că costurile și riscul de contagiune presupus de uh, crahul bancar sunt limitate, trebuie să ne asigurăm că există instrumente pentru a limita riscul de contagiune, trebuie să încheiem acest cerc vicios în care contribuabilul se simte întotdeauna responsabil și că băncile pot acorda în continuare împrumuturi crezând că vor răspunde în cele din urmă contribuabilii. Trebuie să le transmitem un mesaj clar investitorilor, dar trebuie să le conferim autorităților flexibilitatea pentru a lua diferitele măsuri în situațiile necesare. Trebuie, de asemenea, să putem lua hotărâri cât se poate de repede. Am cinci teme despre care vorbim în continuare. În primul rând, finanțarea, flexibilitate în acest sens, e un punct important pentru grupul meu, banii nu cresc pe garduri, avem nevoie de bănci care să ofere în continuare uh, împrumuturi. În ceea ce privește posibilitatea de creștere a capitalului și de a ne asigura că băncile rambursează împrumuturile contribuabilor. Îi mulțumesc raportorului că uh, a spus că fie putem recurge la o taxă, fie la un fond. Aș dori să folosesc taxele pentru că astfel banii revin la guvern, diminuează datoria suverană și permit guvernului să investească în noi locuri de muncă și în economia generală. Pentru a spune apoi că nu, trebuie să punem acei bani deoparte în cazul în care se prăbușește o altă bancă în viitor, e bine, acest lucru merge împotriva ideii folosirii unei taxe și nu unui fond. Dacă vreți apoi să spuneți, da, folosiți un fond care apoi poate fi folosit doar în titluri suverane, ce se întâmplă dacă acele titluri se prăbușesc apoi, nu mai avem niciun nivel de siguranță. În ceea ce privește recapitalizarea internă, dacă veți stabili un standard minim în ceea ce privește capitalul care poate fi recapitalizat, trebuie să fie capital care poate fi într-adevăr recapitalizat și avem nevoie de instrumente de calitate care să poată absorbi pierderile. Iată de ce avem nevoie de instrumente mature E bine că există o preferință în favoarea depozitelor în acest instrument. Putem avea astfel o abordare croită pe nevoile fiecărui investitor. Trebuie să putem acorda flexibilitatea necesară autorității de rezoluție. În ceea ce privește rolul EBA, cred că raportorul a fost foarte prudent aici. Uh, Uh, încercând să găsească acele situații unde medierea e absolut necesară. Într-o situație de criză trebuie luate hotărârile cât se poate de repede și um, medierea obligatorie într-o situație de criză, în ceea ce privește procesul de rezoluție, contrazice absolut tot ce am spus până acum în ceea ce privește arhitectura de rezoluție. Trebuie să ne asigurăm că uh, cei care plătesc facturile sunt cei care iau hotărârile în cele din urmă. Uh, sunt de acord cu actuala hotărâre în ceea ce privește competențele EBA, în ceea ce privește cea uh, de-a patra um, problemă, avem uh, anumite reticențe în ceea ce privește um, autoritatea de reglementare din țara de origine vis-a-vis -vis de autoritatea de reglementare din țara gazdă. Trebuie să analizăm mai îndeaproape um, deosebirile între cele două. În ultimul rând, în ceea ce privește factorii declanșatori, nu trebuie să fie vorba doar de capital. Cred că trebuie să existe flexibilitate aici, trebuie păstrată și cred că formulele actuale pot fi acceptabile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează Astrid Luring și Corin Wortman-Cool. Cred că și data trecută uh, cele două eurodeputate au cerut cuvântul și nu am putut să le acord, așa că uh, de această dată le dau cuvântul cu mare plăcere. Astrid. J'ai plus doar o mică întrebare. Raportul uh, este destul de convenabil pentru mine, dar eu aș vrea un echilibru mai bun în ceea ce privește puterile autorităților din uh, statul uh, uh, gazdă și statul oaspete. Pentru că și statul gazdă va trebui să plătească pentru oarele sparte. așa deci, să facem mici progrese în această direcție și ca echilibrul să fie modificat puțin în acest sens. Mulțumim, Astrid. Corin. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc lui Gunnar pentru colaborarea cu raportorii din umbră în pregătirea acestui pachet. Sunt de acord cu Gunnar. Trebuie să mergem la vot. Sper că poți rezolva probleme și ne tezi ultimele asperități mâine, însă, în caz contrar, nu trebuie să amânăm votul încă o dată. Trebuie să ne păstrăm poziția fruntajă în acest dosar. Aș dori să mă alătur lui Wolfgang Klintz și Philip Lambert. E nevoie de o abordare armonizată, de consolidarea uh, rolului EBA, dar această abordare armonizată prevede că o autoritate competentă acolo unde e uh, nevoie e un nou e un nou mecanism de stabilitate. Dar lucrurile nu se referă la directiva din 2006. Cred că ar trebui să preface această precizare pentru că lucrurile nu sunt foarte clare. În al doilea rând, în ceea ce privește instrumentul de recapitalizare internă, Am uh, învățat în urma crizei cât de important este ca la nivel european să existe o abordare armonizată. Iată uh, de ce spusele lui Wolfgang sunt uh, foarte nimerite aici. Trebuie să avem grijă așadar și că în cele din urmă depozitele de peste 100.000 de euro sunt că situația lor este clarificată. E un punct discutat la ora actuală la Consiliu. Poziția Consiliului încă nu e definită um, în acest sens, dar noi ar trebui să avem o poziție cât se poate de clară. E clar că nu putem aștepta până în 2018. Iată, încă un punct uh, unde sunt de acord cu uh, Volcan și cu Lambert. Ultimul punct, uh, discuția referitoare la taxă sau fond, am înțeles că era un fond, iar fondul nu poate fi folosit pentru diminuarea îndatorării. Dar las acest punct la latitudinea raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Am o mică listă, dar nu voi intra în amănunte, pentru că vă pot trimite până mâine o serie de propuneri de redactare. Am ridicat acest punct al fondului și faptul că se află în um, balanța comercială a statelor membre. Uh, i-am prezentat acest punct lui Walter Rademacher în această dimineață și dânsul era mulțumit că dacă se află în bilanța comercială a statelor membre, uh, atunci uh, printre riscurile de contingențe raportate s-ar număra acel fond. Și cred că ar fi o posibilă soluție de compromis și cred că e calea pe care deja a abordat-o raportorul. În ceea ce privește cele spuse de Wolf, în EMIR și în CRD, directiva privind cerințele de capital, am subliniat foarte clar că fondurile de pensie vor fi scutite și vom continua cu acea scutire. Iată de ce am crezut că dacă vom deosebi între diferitele derivate existente, vom crea o categorie a celor care au fost deja ad- adoptate. Nu le vom introduce în categorii subordonate. Nu dorim ca costurile pentru mediul de afaceri să crească mult prea mult. Prin urmare, dacă doriți să faceți o deosebire între acele derivate față de care ne-am exprimat preferința și celelalte considerate toxice, aș rămâne la prima categorie. Și în ceea ce privește o ierarhie posibilă, cred că avem nevoie de flexibilitate între diferitele niveluri. Dar trebuie să avem grijă să nu ajungem în situația din Cipru. Trebuie să dăm dovadă de consecvență pentru că se afirmă că nu se poate înainta până ce un grup de obligațiuni nu a fost transformat în capital. Dar trebuie să formulăm lucrurile mai clar aici. Poate putem avea o marjă de 10% cu care putem jongla, dar să schimbăm complet categoria unui întreg nivel, mi se pare că anulează ideea nevoii de a introduce o ierarhie. Voi veni cu ulterioare propuneri de redactare. Poate că deja v-ați gândit la ce vă voi propune. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Gunnar, doresc să faci um, observații finale. Um, I, I think that, uh, Da, mulțumesc. Cred că concluzia acestor discuții este că înțelegem, în general, uh, cam cum ar trebui să arate lucrurile, dar, de asemenea, înțelegem, uh, de asemenea, că există în anumite zone posibilitatea, riscul unui conflict de interese și atunci când apare acest risc, trebuie să găsim un echilibru uh, corect. Și uh, acest compromis uh, o să ne mulțumească puțin pe toată lumea, dar echilibrul e mai important. E foarte important, de asemenea, uh, să acordăm uh, certitudine juridică acestor uh, decizii. Pentru că deocamdată nu există niciun fel de claritate, niciun fel de siguranță. Fiecare uh, operațiune este, uh, poate fi pusă la îndoială, să ajunge la ezitări și ezitările costă foarte mulți bani în anumite situații. Este mai bine pentru toată lumea să avem un echilibru, o certitudine juridică, decât să nu avem nici echilibru, nici certitudine juridică. Și asta se aplică și la discuția privind statul uh, gazdă, pentru că atâta vreme cât există certitudine juridică și posibilitatea de a uh, face un uh, plan de afaceri, aceasta este preferabilă <clears throat> și trebuie codificată. Fiecare dintre noi trebuie să-și dea seama de acest lucru, pentru că în prezent problema este că nu există niciun fel de certitudine juridică. De aceea se întâmplă atâtea lucruri, de aceea avem sentimentul că până la urmă întotdeauna statele membre vor trebui să intervină, de aceea există atâtea probleme și am spus asta tuturor membrilor comisiei și raportorilor din umbră că în aproape toate crizele bancare recente, cei care aveau răspunderea lor unor decizii nu au știut în realitate ce să facă, cum să facă și ce temei juridic aveau pentru acele acțiuni. De aceea am avut uh, nopțile cipriotă, dacă pot să le spun așa, dar și în alte țări este cazul. Același caz. Claritatea și certitudinea juridică este cel mai important lucru pentru uh, clienții băncilor și pentru statele membre. Și asta este direcția pe care intenționez să o imprim uh, la întâlnirea de mâine. Să putem merge la vot, s-ar putea să nu avem compromisuri foarte uh, um, amplu acceptate, dar asta e, nu e nimic rău uh, să votăm, chiar dacă nu, nu cădem de acord, nu așa? Aș vrea însă ca măcar raportorii din umbră să aibă posibilitatea de a face niște compromisuri, pentru că ei, în următoarea etapă, vor reprezenta fundația pentru claritatea juridică de care avem nevoie. Mulțumesc, Gunnar, mulțumesc pentru activitatea ta. Se pare că vom putea păstra data de 20, de, 20 uh, mai pentru <clears throat> uh, data limită de depunere a amendamentelor. 20 uh, mai, întâlnirea grupului nostru la Strasburg, pe timpul plenarei de acolo. Întâlnirea se suspendă. Noaptea bună!